Uh, Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vreau să vă urez bun venit la a doua sesiunea întâlnirii, a doua uh, sesiune, ședința Comisiei IMCO. Vă invit să luați loc și vreau să urez uh, un călduros bun venit domnului comisar Barnier, care evident este responsabil de piața internă și în special vreau să-i mulțumesc că a fost și la întâlnirea de aseară pe care am avut-o. Așadar, foarte punctual a venit și la întâlnirea de azi dimineață, de la 9 și uh, vă mulțumesc foarte mult pentru asta. De asemenea, aș vrea să îi salut pe toți membrii echipei noastre, domnule comisar. Sunt multe figuri uh, familiare în, uh, pe locurile rezervate comisiei care se ocupă de uh, lucruri foarte importante și care ne interesează și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți foarte deschiși față de membrii Parlamentului. Sunt sigur că vorbesc în numele tuturor colegilor când spun că apreciez foarte mult uh, angajamentul pe care l-a aveți și modul în care ne răspundeți la întrebări și la noile inițiative. Cred că avem o relație foarte constructivă care sunt sigur că va continua. Vreau doar să le reamintesc colegilor că avem o sesiune foarte specifică și foarte concentrată cu domnul comisar în această dimineață și anume programul legislativ și de lucru pe 2010 din zona sa de competență. Mi s-a spus că uh, conform listei uh, aveți cam 30% din uh, toate activitățile comisiei, domnule Barnier, deci nu numai că sunteți cel mai prezent, dar sunteți și, și cel mai uh, muncitor. Deci avem așteptări foarte mari din partea noastră. Am fost rugați de președintele comisiei să invităm pe toți comisarii cu care lucrăm ca să ne vorbească despre programul lor de lucru, să le punem întrebări și după aceea să facem un, un raport al întâlnirilor către conferința președinților de comisii, care după aceea să se materializeze într-un uh, răspuns, o reacție consolidată uh, față de programul de lucru al Comisiei. Deci i-aș ruga pe colegi să se concentreze pe probleme legate strict de programul de lucru al Comisiei. Comisarul Barnier este aici până la 10 și un sfert dacă uh, reușește să răspundă la toate întrebările, poate va mai, vor mai fi unele suplimentare, dar va fi foarte strict și nu va accepta întrebări care să nu se concentreze pe programul de lucru. De asemenea, uh, secretariatul a pregătit uh, un mic rezumat care să vă ajute să digerați acest document foarte lung al Comisiei și care, din păcate, mi se pare pregătit într-un mod destul de neprietenos, ca să zicem așa, cu utilizatorul Așadar, ce am făcut noi a fost să extragem propunerile cheie care interesează această comisie și sunt sigur că și domnul Barnier se va referi la acest lucru. Acesta e formatul pentru această dimineață. Domnule Barnier, mă bucur că am ocazia să vă uh, dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, uh, dragă Malcolm, uh, bună ziua tuturor. Uh, nu o să spun din nou că mă bucur să mă aflu din nou în fața acestei comisii, din care păstrez multe amintiri plăcute. Aici nu e vorba de politică, e vorba de nostalgie. Trebuie să mai ai și amintiri, mai ales amintiri plăcute, și e cazul în relația noastră. Așadar, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru uh, ceea ce ați spus în legătură cu disponibilitatea colaboratorilor mei de la DG, DigiMarkt Uh, ei sunt aici și pentru că, pentru că și ei au nevoie de acest dialog, cum am și eu nevoie. Vreau să știu ce gândiți despre propunerile noastre și la fel și cabinetul meu, Carsten Iorna, care este uh, șefa de cabinet adjunct, Gheorghe Cres, care se ocupă de relațiile cu Parlamentul și deci este la dispoziția noastră. Îmi pun o întrebare de multă vreme, ca și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Uh, au trecut 60 de ani de când SECA, prima cărămidă în zidul uh, pieței unice, prima comunitate economică cărbune, a cărbunelui și oțelului a fost creată și apoi a urmat uh, piața comună, politicile comune, uh, piața unică, în fine. Ce așteaptă cetățenii astăzi, la 60 de ani după prima etapă care s-a petrecut în anii 50? Mulți îi spun că nu prea mult sau nu mai așteaptă prea mult. Eu aș zice că nu e adevărat. Eu cred că uh, consumatorul așteaptă anumite drepturi și anumite facilități care să vină de la această piață unică, salariatul, uh, artizanul independent, antreprenorul, dar în același timp și turistul sau studentul pensionarul uh, sau pacientul medical. Deci vedem foarte bine că în societatea noastră mulți cetățeni în diverse situații așteaptă Uh, și uneori uh, sunt uh, dezamăgiți, dar așteaptă totuși o îmbunătățire a vieților datorită pieței unice. Este vorba de viața noastră comună, cadrul nostru de viață comună europeană. Sunt reguli care încadrează și normează multiplele dimensiuni ale vieții noastre comune. Sunt regulile care ne unesc într-un spațiu comun. Așadar, de ce există această atitudine oarecum dezabuzată. Mario Monti a vorbit de oboseala pieței unice și de oboseala cetățeanului consumator față de piața unică. Aceasta este întrebarea la care voi încerca să răspund în următoarele cinci minute, concret, nu voi uh, reaminti uh, prea mult cifrele uh, care țin de piața internă, creșterea PIB-ului, bogăția suplimentară adusă de acest spațiu comun de viață economică și, de asemenea, numărul de locuri de muncă. Probabil există o diferență între așteptări și percepția pe care o avem privind utilitatea sau eficacitatea celor 1400 de directive și texte care guvernează piața interioară. Iată de ce am spus în fața noastră pe 13 ianuarie și repet astăzi, ambiția mea este să dau un nou elan acestei piețe unice și poate răspunzând mai direct uh, unei întrebări a președintelui noastră Malcolm Harbour, relansarea pieței interioare este ea o prioritate a Uniunii Europene în cadrul noii sale strategii economice, atunci răspunsul meu nu poate fi decât clar da, relansarea acestei piețe uh, figurează negru pe alb în, consiliile, în concluziile Consiliului de primăvară, drept o axă principală a strategiei Uniunii Europene până în 2020. Deci va fi o prioritate în toate dimensiunile strategiei uh, UE 2020 și această ambiție trebuie să angajeze și Parlamentele Naționale și, evident, Parlamentul European, guvernările regionale, partenerii sociali, întreprinderile și cetățenii. Foarte uh, telegrafic, înainte de a răspunde la întrebările noastre, voi evoca trei proiecte în cadrul programului meu legislativ și de lucru. Unul uh, se referă la regulile se referă de la reguli, ideea este de la reguli la uh, drepturi. Uh, trebuie să înnoim uh, implementarea legislației comunitare. Deci regulile există, sunt utile, dar ele mai trebuie și implementate bine și înțelese bine și utilizate bine. Observ că orice administrație locală, națională sau regională are de jucat un rol în implementarea uneia sau altea dintre cele 1400 de directive sau texte pentru care, în mod esențial, eu sunt responsabil în calitate de comisar. De aceea trebuie să le dăm mai multe mijloace și pentru că se, se fac multe plângeri în legătură cu încălcări ale regulilor. De exemplu, raportul colegului noastră, domnul Bușoi, privind Uh, rețeaua Solvit. De aceea vreau să promovez cooperarea între administrațiile naționale și regionale. Trebuie să vizăm în acest domeniu uh, să atingem excelența europeană uh, în ce privește transpunerea, e vorba de directiva privind serviciile, care este uh, supravegheată de aproape de doamna Gerbach și de alții dintre noastre, deci am in, a introdus niște inovații în ce privește implementarea directivei asupra calificărilor profesionale, creând un sistem internal, intern de marketing și formare, dar va trebui să mergem mai departe și mi închipui că până la urmă vom avea un fel de Facebook al pieței interioare, uh, unde, oricare ar fi directiva europeană de care se vorbește, administrațiile naționale sau regionale uh, se vor putea contacta între ele, își vor putea pune întrebări și da răspunsuri pentru a rezolva dosarele care le sunt supuse atenției de către actori economici sau de către cetățeni. Deci sunt pe aceeași uh, lungime de undă cu uh, lui Greș și cu raportul său. E vorba de un demers pragmatic și vizibil și de care avem nevoie Uh, de exemplu, acea idee de a identifica un top 20 al obstacolelor în calea pieței uh, interne, obstacolelor cotidiene. Uh. De asemenea, am primit cu mare interes și, repet acest lucru, propunerea Rozei Tum de a organiza un forum al pieței interne. Astfel, la fiecare doi ani am putea să ne întâlnim și de ce nu să o facem regulat aici, la Parlament, să adunăm la oaltă toți actorii pieței interne, administrații, instituții europene, întreprinderi, asociații și reprezentanții societății civile și să ne fixăm obiective, ambiții colective, să uh, facem o evaluare a principalelor frustrări legate de, și nemulțumiri legate de piața internă. De asemenea, am notat pentru programul meu ideea dumneavoastră de a crea o cartă a drepturilor consumatorilor și utilizatorilor pieței interne. Evident, Comisia nu poate scrie singură această carte cetățenească, dar ar putea fi unul dintre uh, domeniile de activitate ale forumului pieței interne și vă propun ca primul astfel de forum să se țină în iulie 2011 la începutul președinției poloneze. Al doilea dosar, al doilea șantier, al doilea obiectiv, uh, cetățenii, care în general sunt și consumatori. În acest uh, mare spațiu european uh, să permiți cetățenilor să muncească, călătorească, studieze, să stabilească domiciliul, mi se pare foarte important și printre criticile pe care le primesc din partea noastră și știu că este și preocuparea noastră, transpunerea directivei privind recunoașterea comună a calificărilor profesionale este astăzi aproape încheiată. Știu că ea suscită multe întrebări în legătură cu recunoașterea automată, echivalarea calificărilor, exigențele lingvistice, de exemplu, uh, precum și uh, alte bune idei, cum ar fi o carte profesională europeană. Spun că este o idee bună pe care o susține doamna Vernio și pe care voi, uh, asupra căreia voi lucra este motivul pentru care serviciile mele au început în paralel un proces de evaluare. Consultăm toate părțile interesate de-a lungul anului 2010. Pe această bază uh, pare necesară modificarea directivei și voi propune o revizuire la începutul lui 2012. Aș aborda un subiect asupra căreia Comisia și Uniunea în general sunt foarte sensibile, serviciile publice și serviciile de interes general, așa cum știți, există mize de uh, creștere economică, de locuri de muncă, coeziune socială, solidaritate și de servicii care uh, trebuie uh, oferite persoanelor adesea cele mai, cele mai izolate și cele mai modeste <coughs> și care nu înțeleg prea bine la ce le folosește Europa și piața unică. Este oare nevoie de o directivă europeană cadru așa cum o doresc unii dintre dumneavoastră, este nevoie de un cadru legislativ, este nevoie de abordări sectoriale, oare? Uh, foarte sincer vă spun, la două luni și jumătate după ce mi-am început mandatul, pe acest uh, punct nu am niciun fel de certitudine absolută. Lucrul de care sunt sigur este că trebuie să protejăm serviciile publice, exercițiul serviciilor de interes general, mai ales serviciile oferite celor mai slabi membri ai societății noastre. Oricum, cred că un, o abordare sectorială este necesară. Iau un exemplu în cadrul uh, liberalizării serviciilor postale, poștale. De fapt, chiar mâine mă voi întâlni cu actorii implicați în acest sector în, la Valencia, în Spania, Uh, deci în cadrul liberalizării serviciilor poștale trebuie să uh, veghem împreună cu un grup de autorități de reglementare europene care va fi creat că serviciul universal, așa cum este definit el de către regulament, va fi uh, respectat și aplicat. Oricum, doamnelor și domnilor deputați, mandatul și misiunea mea sunt de a identifica cea mai bună cale de a uh, uh, oferi servicii de interes general de calitate peste tot în Europa, pentru că aceste servicii sunt uh, garanția exercitării drepturilor cetățenilor europeni. Cetățeanul, despre care vorbesc foarte mult, după cum vedeți, are dreptul să aștepte de la noi o politică uh, apropiată de el, nevoile lui și responsabilă. Și voi propune un cadru legislativ cu măsuri uh, privind uh, serviciile financiare uh, și în special accesul uh, tuturor la servicii bancare de bază, cum este, de exemplu, contul curent. Aici obiectivul este de a mă asigura că toți consumatorii europeni primesc informații clare privind produsele financiare și cei care vând aceste produse și de care se vorbește foarte mult uh, acum, sunt supuși unor reguli comerciale riguroase care să asigure onestitatea și transparența. În fine, dacă piața internă este un proiect societal, așa cum cred, trebuie să fie și unul responsabil și să se dezvolte în mod coerent față de celelalte preocupări de interes general și ca să iau doar un exemplu, voi uh, propune lansarea în această toamnă a unei mari dezbateri privind uh, jocurile de noroc online cu o carte verde, munca realizată în 2008 de raportorul noastră, doamna Șaldemoze, a fost foarte utilă pentru a atrage atenția asupra acestei dezbateri și asupra acestei necesități. E vorba de a acționa uh, de la nivel european în condiții cât se poate de riguroase în acest domeniu, și cred că în acest moment există aproape 15.000 de site-uri ilegale de jocuri și pariuri, uh, fără să se țină seama de nevoile de dezvoltare modernă a pieței legit- ale pieței legitime uh, și ca să nu mai vorbim de nevoia de a lupta împotriva dependenței de jocuri, protecția minorilor sau promovarea activităților sportive și socioculturale, etc. Al treilea dosar, al treilea șantier de muncă îl reprezintă economia. Totuși este problema de fond a acestei comisii și am spus acest lucru foarte clar zilele trecute. Investițiile sunt motorul economiei și piața internă trebuie să Uh, știe să multiplice impactul acestor investiții. Mă gândesc la servicii care reprezintă aproape două treimi din economia europeană și una din prioritățile mele, așa cum am spus și ieri seară, va fi implementarea completă a directivei privind serviciile. Este un pas necesar. Am evaluat că între 0,5 și 1,5 uh, puncte procentuale de creștere suplimentară economică Uh, ar fi beneficiul economic a unei bune aplicări a acestei directive privind serviciile și mă voi întoarce în fața comisiei noastre la sfârșitul anului pentru a vă prezenta rezultatele a ceea ce am numit exercițiul de evaluare mutuală între statele membre și pe această bază vom defini dacă trebuie să extindem reglementarea sectoare. Strategia UE 2020 trebuie de asemenea să promoveze economia europeană a informației și a inovației. Investițiile în inovație sunt cheia reușitei economice și sociale pentru mâine și asta presupune ca inovația, efortul de creativitate să fie uh, remunerate în mod echitabil în acest domeniu. Întreprinderile și mai ales micile întreprinderi au dreptul să aștepte în cele din urmă un cadru uh, legislativ mai favorabil. Vă reamintesc că costă de zece ori mai mult să brevetezi o invenție în Europa decât în Statele Unite. De aceea este o prioritate foarte mare pentru mine și de asemenea și a președinției spaniole să uh, aducem, dacă este posibil, la bun sfârșit problema uh, brevetului Uniunii Europene. Președintele Leine Uh, discută uh, și el despre acest subiect foarte clar și foarte net, ca și mulți dintre noastre, și într-o lună vă voi face o propunere privind regimul lingvistic. În ce privește drepturile de autor, trebuie să adaptăm cadrul legislativ pentru a permite titularului de drepturi și utilizatorului de a-și defini modele economice viabile pe internet cu cât există mai mult conținut legal pe net, cu atât uh, vor fi mai multe venituri pentru a susține creația și inovația. Vorbesc de venit legal. În același timp trebuie să luptăm împotriva piratar- piratării pirateriei. Știm că pirateria uh, distruge fundamentele economiei uh, originale și asta se întâmplă din cauza regimurilor juridice diferite și a lipsei de acces în anumite cazuri, voi face o propunere cadru pentru a clarifica gestiunea colectivă a drepturilor de autor care este încă foarte fragmentată. În ce privește aplicarea directivei privind respectul drepturilor la viață privată, uh, un raport se va face în fața Parlamentului în această toamnă și va reprezenta baza revizuirii directivei în 2011 pentru a clarifica și întări instrumentele uh, legislative. Uh, aflate la dispoziție în acest domeniu. De asemenea, vreau să mă refer la propunerea lui Andreas Schwab, care mi se pare foarte inteligentă. Propunerea privind o campanie europeană uh, de gen buy legal, cumpără produse legale, ca să le explicăm cetățenilor că este în interesul lor să cumpere produse legale și pentru a uh, apăra pe termen mediu și lung uh, interesele și poziția economiei europene și mă raliez aceste inițiative, sper împreună cu alți actori din societate. În ce privește uh, piața interioară și consumatorii, Uh, supravegherea de detaliu a pieței identificată într-o comunicare uh, viitoare va conține disfuncțiile eventuale ale acestei piețe, precum și uh, ale filierei de distribuție. Deci cum să explicăm faptul că prețul textilor este mai mare, de exemplu, în Ungaria decât în Marea Britanie, uh, Uh, sau uh, între Belgia și Marea Britanie există vreo 10% diferență în, co- în prețul coșului zilnic. deci de unde aceste diferențe atât de, de mari? Aceasta este o problemă legată de, de lipsa de deschidere a pieței, de practicile contractuale care există între producători și mari distribuitori și trebuie să, și suntem pe cale să uh, privim îndeaproape toate aceste practici. Doamnelor și domnilor, celălalt dosar uh, al portofoliului meu, care mi-a mult timp și sunt sigur că înțelegeți acest lucru. E vorba de reglementarea financiară și o bună supervizare a sistemului financiar și lecțiile de învățat din criză, în toate aceste lucruri există un interes pentru piața internă, evident. Acum câteva zile la Londra am spus că trebuie să construim noua creștere economică, o creștere mai verde, pe o bază cât mai sănătoasă. Și bazele nu sunt sănătoase dacă industria financiară, care este atât de importantă pentru noi, nu numai pentru Londra, în, deci dacă această industrie financiară care este atât de imaginativă, deși uneori cei care imaginează aceste produse financiare nici nu mai știu ce vând consumatorul și nu mai înțeleg consecințele a ceea ce fac. Așadar, această industrie trebuie și ea reconstruită pe baze sănătoase, Sigur că există obligația unor rezultate. Uh, foaia de parcurs a summitului G20 e foarte clară și aici insist telegrafic asupra faptului că putem să construim strategia UE 2020, putem relansa, domnule președinte, piața internă. Trebuie să o facem, trebuie să suprimăm barierele și să facem progrese, mai ales în ce privește economia digitală. Dar toate aceste lucruri vor fi uh, degeaba și vor fi măturate de o nouă criză atunci când ea va apărea. Uh, și bugetele de stat și banii contribuabililor nu vor mai exista ca să mai uh, Uh, salveze o a doua criză, iar cetățenii nu ne vor ierta. Și cred că cumva uh, e nevoie de o exigență simultană asupra acestui domeniu și am nevoie de dumneavoastră uh, pentru că aveți calitatea de colegislatori pe această problemă a reglementării și supravegherii. Trebuie ca economia reală, în serviciul cărora piețele financiare trebuie să fie puse sau repuse, deci trebuie ca această economie reală să se dezvolte, ținând cont de crize și de exigențele uh, creșterii verzi, pe baze mai sănătoase decât am avut în ultimii 20 uh, de ani. Și aș vrea să închei uh, vorbind despre rolul comenzilor publice în economia reală și acest lucru a fost citat în uh, strategia 2020 la capitolul promovării dezvoltării durabile și a luptei împotriva excluderii sociale. O comunicare interpretativă va clarifica cadrul judecător pentru a, cadrul legal pentru a ajuta uh, factorii de decizie să ia în considerare mai bine factorii de mediu, factorii sociali în decizia de achiziție publică colectivitățile trebuie să poată să profite de toate formele de parteneriat și mai ales, și eu cred foarte mult în acest lucru, parteneriatele public-privat și concesiunile. Știu că în comisia noastră sunteți angajați în acest domeniu prin adoptarea raportului doamnei Veller în 2006 și raportul doamnei Rule în uh, acest, acest raport nu este încă adoptat, dar iau notă de faptul că uh, vă preocupați de valoarea adăugată a unei eventuale inițiative privind concesiunile. Eu voi măsura această valoare adăugată pentru a avea un regulament cât mai bun și, evident, Comisia va trebui să dea dovadă de existența valorii adăugate a acestei uh, legislații privind concesiunile dacă legislația actuală, cadrul actual pentru atribuirea concesiilor, concesiilor reprezintă un obstacol în calea dezvoltării economice, pentru a remedia situația ar fi necesar să garantăm transparența, siguranța juridică și claritatea criteriilor aplicabile și decizia privind natura și conținutul unei astfel de eventuale directive va ține cont uh, de concluziile analizei de impact care va fi finalizată în 2010. În ce privește Comerțul electronic, o altă prioritate, este un vector formidabil pentru comerțul transfrontalier care încă rămâne subdezvoltat. În 23 de state membre acesta reprezintă mai puțin de 2% din vânzările an detai și raportul colegului noastră, domnule Ceveria, a subliniat uh, foarte clar cauzele acestei insuficiențe și vom uh, deveni, defini un cadru comun pentru acest Uh, comerț electronic și pentru facilitarea plăților prin noul proiect SEPA. Această activitate uh, va intra în cadrul agendei digitale pe care sunt pe care să le elaborez cu colega mea, doamna Nelly Cross, ideea fiind de a conecta mai mult pe europeni într-un spațiu de creativitate și de schimb de informații online, uh, care să faciliteze o creștere economică inteligentă și durabilă. Nu trebuie totuși să neglijăm restul Uh, infrastructura, interconexiunea, faptul că teritoriul nu este complet uh, acoperit de rețele de înalt debit, de asemenea, problemele uh, sunt probleme și obstacole la care trebuie să, asupra cărora trebuie să ne aplicăm și intenționez să mobilizez eforturile întregii comisii. Aș spune că sunt 17 comisari pe care, într-un fel sau altul, îi vizează buna aplicare a regulilor pieței interne și uh, Uh, vom încerca să uh, depășim toate obstacolele și blocajele care împiedică extinderea pieței interne. De asemenea, în portofoliul meu există o dimensiune care mă interesează personal pentru că vreau să fiu un comisar deschis către exterior. E vorba de dimensiunea externă a pieței interne cu toate subiectele legate de acces la piața publică, uh, reciprocitate și voi încheia acest foaie de parcurs foarte lungă și foarte densă, uh, spunând că trebuie să depășim această oboseală, această ambianță un pic dezamăgită, să ne reluăm uh, drumul, să punem din nou uh, cetățeanul în mijlocul proiectului pieței interne europene. Vă reamintesc care uh, a fost viziunea inițială exprimată în 85 de Jacques Delors pe acest subiect și pe baza raportului Monti și al, a propriilor mele uh, convingeri și a ceea ce îmi veți spune dumneavoastră, voi face un raport Consiliului European în iunie și în această comunicare vom include și concluziile domnului Monti. Uh, doresc pe acest subiect o consultare cât mai largă a tuturor pentru a propune acest nou angajament, poate aceast, o nouă carte albă Președintele Harbour a evocat ideea unei uh, Single Market Act. Uh, lucrăm în acest spirit, în această direcție. Nu știu dacă putem decide astăzi titlul, dar cred că trebuie să ne concentrăm pe conținut, și, dar îmi place foarte mult această idee și această formulare Single Market Act, legea pieței unice. Uh, iată, așadar, acest lucru, sigur, depășește strict o sensul portofoliul meu și aparține și multor altora, altora dintre comisari. De aceea, președintele Barroso mi-a cerut să creez un grup uh, de comisari care ar fi cei mai vizați de, acest, uh, de această inițiativă, de acest nou elan, de acest Single Market Act, de această nouă ambiție pentru piața internă. Și sigur că printre părțile implicate cele mai importante sunt și europarlamentarii pe care voi fi uh, foarte deschis să ascult uh, și în fața cărora am avut plăcerea să mă exprim din nou. Vă mulțumesc pentru atenție. Well, Commissioner, thank you uh, very much indeed. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Cred că este foarte clar în ce fel un element atât de important al programului de lucru al Comisiei în 2010 intră în domeniul dumneavoastră. Cred că știți că raportul domnului profesor Monti are dreptate să vorbească despre o anumită oboseală a pieței unice. Nu există o asemenea oboseală în comisia noastră și avem o sesiune de vot astăzi cu raportul domnului, domnului Greh și al doamnei Rule, care sunt foarte importante, de asemenea și raportul doamnei Gebhardt în legătură cu transpunerea directivei serviciilor și alte rapoarte care arată că uh, continuăm munca noastră cu foarte multă energie și ne bucurăm că avem un comisar uh, cu un nivel de energie la fel de înalt. Uh, mă, bucurești, mă bucur că uh, au venit uh, atât de mulți membri ai comisiei aici. Vă reamintesc că punem accentul pe programul de lucru pe 2010, deci dau în primul rând cuvântul coordonatorilor grupurilor politice și vă sugerez să luăm întrebările în grup de câte trei. Și după aceea este, avem o listă foarte lungă de vorbitori. Vom vedea cum uh, vom sta cu timpul. S-ar putea să trebuiască să limităm timpul de intervenție. Începem cu domnul Schwab, domnul, domnul Gebhard, doamna și domnul Bușoi. Mulțumesc, domnule comisar. Voi fi foarte succint pentru ca toată lumea să aibă ocazia să se exprime. Am cinci idei. Ați spus, domnule comisar, că fostul comisar, domnul Monti, a vorbit de o anumită oboseală a pieței unice și în momentul actual vedem ce se întâmplă dacă această oboseală se transformă în lipsă de acțiune. Cred că o mare parte din ceea ce vedem în Grecia astăzi ar fi putut fi evitat dacă statele membre ar fi implementat pactul de stabilitate și creștere mai devreme. Același lucru se aplică și la piața unică. Mă bucur să văd că vreți să injectați un nou impuls în piața unică. Este o veste bună și pentru cetățeni. Noi în PPE vrem să ne gândim la piața unică ca fiind orientată către cetățeni. În cadrul pieței unice Uh, care este o parte a raportului domnului Greh pe care îl votăm astăzi. Vorbim despre poziția serviciilor de in, publice de interes general. Și suntem de acord cu dumneavoastră că nu avem nevoie de o directivă cadru pentru că trebuie să avem în vedere în special interesele cetățenilor. De exemplu, în zonele rurale este important să avem un cadru. O abordare sectorială înseamnă că uh, serviciile naționale pot fi mai bune. În al doilea rând, ceea ce putem face în ceea ce privește piața unică pentru locurile de muncă pe care le garantează piața internă. Una dintre inițiativele împotriva piratării produselor ar putea fi să facem în așa fel încât cererea pentru produse falsificate să fie combătută și să lansăm campanii de informare publică. În al treilea rând, ați evocat abordarea sectorială care privește piețele publice. Vom vota un raport în legătură cu acest punct. Ați spus că chiar și autoritățile locale și regionale ar trebui să facă parte integrantă. Trebuie să avem din nou în vedere interesele cetățeanului, uh, o piață concurențială cu servicii concurențiale, ar trebui să fie în serviciul uh, cetățean, cetățeanului. Al patrulea punct. Impactul crizei bancare asupra consumatorilor din Europa. Mi se pare important ca pentru reglementarea sectorului bancar să precizăm câteva puncte în legătură cu deciziile consumatorilor și eh, deciziile lor în domeniul investițiilor. Sper că știți că veți avea de partea dumneavoastră PPE-ul când uh, vreți să introduceți acest program. Mulțumesc, domnule Schwab, doamna. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Barnier, pentru această a doua întrevedere în această săptămână. Vorbim aici despre subiecte foarte importante și cred că trebuie să răspundem la o întrebare foarte importantă pe care ne-o pun în continuare cetățenii ce ne aduce Europa. Trebuie să garantăm o piață internă pentru concetățeni cu un single act sau single market act, indiferent de numele pe care îl va purta acest act. Important este ca cetățenii să recunoască că uh, piața internă este un lucru util pentru ei și nu doar pentru instituțiile europene. Consider că trebuie să combatem această impresie, chiar dacă știm că lucrurile nu sunt chiar așa pe cum le-am dori. Mă bucur să văd că ați uh, găsit un răspuns la problema financiară și la criza din sectorul financiar. În domeniul pieței interne, uh, din nou, avem, aveți idei foarte bune în programul de lucru. Noi vă susținem în domeniile care sunt importante. Și aș dori să menționez aici ceea ce ați evocat chiar și dumneavoastră și care se regăsește în protocolul tratatului de la Lisabona, și anume un mandat al politicii europene să stabilească un cadru juridic pentru interes, serviciile de interes general. Uh, există multe temeri Uh, în acest sens din partea cetățenilor. Un alt domeniu, recunoașterea reciprocă a diplomelor și a calificărilor profesionale. Este vorba de fapt de accesul la piețele altor state. Avem aici legi relativ bune, însă aplicarea lor pune în continuare probleme. Am constatat atât acest lucru ieri în cadrul audierii pe directiva serviciilor. Am auzit intervențiile colegilor din parlamentele naționale care ne-au convins că uh, trebuie să acționăm în plus. Un alt punct, jocurile de noroc. Ați spus că doamna Charles a redactat un raport excelent și pe baza acestui raport trebuie să vedem cum uh, putem să i protejăm pe cetățeni Trebuie să luptăm împotriva criminalității organizate pe plan național. Trebuie să reglementăm multe lucruri, într-adevăr, însă în ceea ce privește jocurile de noroc pe internet, pentru a lupta împotriva acestui lucru, avem nevoie de un răspuns european. Deci trebuie să acționăm și este, mi se pare destul de urgent să acționăm. Pentru că uh, tinerii sunt în pericol pentru că este extrem de dificil să se controleze acest domeniu la nivel național. Trebuie acționat la plan european sau chiar mondial. Vă mulțumesc, doamna Gebhardt, domnul Bușoi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc că ați venit astăzi în comisia noastră în legătură cu programul dumneavoastră de lucru, care mi se pare ambițios. Am văzut uh, o inițiativă în ceea ce privește comerțul electronic Eh, există o carte albă în legătură cu achizițiile publice electronice și facturarea electronică. Eu sunt convins că trebuie să utilizăm progresul tehnologic în dezvoltarea pieței pentru a deveni mai eficienți și mai competitivi în eh, lume. Însă avem o performanță destul de slabă atunci când vorbim despre comerțul electronic. Uh, Credeți că inițiativele dumneavoastră vor avea un impact semnificativ în viitorul apropiat? De asemenea, o mare parte din activitatea dumneavoastră în 2010 și în 2011 va privi nu doar dezbaterea acestor prevederi, ci și promovarea legislației actuale. Ați vizitat deja eh, câteva capitale europene și vă felicit. Atunci când vorbim despre implementarea legislației, nu vi se pare că termenele sunt mai mult legate de slaba voință politică a statelor membre sau atunci când apar probleme într-un stat este vorba mai degrabă de probleme tehnice legate de legislația unui stat sau altul? Vă mulțumesc și vă susținem programul de lucru ambițios. Thank you very much. Vă mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Văd că există o listă foarte lungă de intervenții și este util să vă ascult. Bineînțeles că vom reveni la aceste subiecte, vă voi răspunde destul de succint pentru a nu răpi din timpul celor care vor să mai intervină. Andreas Schwab, cred într-adevăr că este adevărat pentru piața internă și pentru alte subiecte că avem obligația de a, a dovedi că Europa face ceva pentru cetățeni în mod regulat. Obiectivul inițial european a fost pacea, stabilitatea, democrația. Ideea genială a părinților fondatori a fost să, consi- să consolideze această dorință politică printr-un interes de a fi împreună. Aceasta este piața unică, este punerea în comun a economiilor noastre. Și am văzut astăzi că criza ne-a arătat că acesta a fost un proiect de durată. Aceasta este munca pe care trebuie să o facem și uh, nu lucrăm doar cu guvernele naționale, ci și cu autoritățile regionale și locale, împreună cu parlamentele, cu guvernele regionale și reprezentanții societății civile. Și doamna Gebhardt a evocat un subiect major care este o sursă de neînțelegeri în legătură cu această oboseală sau chiar preocupare a cetățenilor în legătură cu Europa, și anume serviciile publice de interes general. Am un studiu conform căruia serviciile de interes general din 2006 au reprezentat 26% din PIB-ul Uniunii Europene, 30% din locurile de muncă și 30, 36.000 de operatori deci mai mult de 60 de milioane de locuri de muncă directe. De aceea, acesta este un subiect care îi preocupă pe cetățeni. Abordez această chestiune cu multă luciditate, fără uh, un substat ideologic, uh, gândindu-mă doar la protecție. Cadrul legislativ Uh, este compus dintr-o, fie că acest cadru este compus dintr-o singură directivă cadru, cum o dorește grupul socialist, sau anumite inițiative sectoriale. Eu voi lucra fără ideologie în legătură cu protecția serviciilor acordate cetățenilor, încercând să fiu cât mai obiectiv posibil. Și îmi voi face o părere după ce voi asculta opiniile tuturor. Susțin mai multe inițiative uh, prezentate de domnul Schwab în atenția consumatorului și voi încerca să susțin programul de lucru al comisiei dumneavoastră cu propuneri din, de, or, de ordin economic, pentru că uh, cetățenii încă sunt uh, îngrijorați în legătură cu ocuparea lor. Doamna Gebhardt într-adevăr există o distanță între cetățeni și piață, este un sentiment pe care uh, îl au cetățenii că piața este în serviciul marilor întreprinderi și al industriei financiare. Eu vreau să acționez pentru consumatori și pe, in, pentru IMM-uri. Și inclusiv în domeniul serviciilor financiare. Lucrez acum pe ideea unei burse pentru IMM-uri Uh, susținerea unei, unor burse regionale care să fie mai orientate spre accesul pe bursă a IMM-urilor. Este o ambiție foarte clară pe care o am în legătură cu IMM-uri, care reprezintă 80% din economia europeană. Acestea trebuie să aibă o poziție sigură în piața unică. De asemenea, am vorbit despre spiritul uh, în care lucrez în serviciile publice, de asemenea recunoașterea reciprocă a diplomelor, încă lucrăm la o carte verde uh, și sunt convins că trebuie să acționăm. Politica mea nu va fi cea a liberalizării jocurilor de noroc sau a jocurilor pe internet sau a infracțiunilor. Uh, spun acest lucru în fața Parlamentului, am spus-o și la nominalizarea mea, nu vreau să fiu uh, comisarul care va liberaliza totul. Nu cred că se poate aplica această regulă sau această atitudine în legătură cu jocurile pe internet, pentru că există probleme de protecție a consumatorilor și probleme de dependență lucrez în, de aproape cu doamna Crăs în legătură cu piața unică digitală, care face parte din piața internă. Mă întrebați dacă vor exista progrese în ceea ce privește comerțul electronic. electronic. Uh, ple- plecăm de la un nivel foarte scăzut, 2% în medie. Deci nu putem să scădem mai mult. Nu putem decât să uh, ajungem la o creștere eu uh, spun că, într-adevăr, există progrese care stau în fața noastră și piața unică este un șantier care va permite să va permite pieței să progreseze. Sper că activitatea mea cu, împreună cu doamna Cruz va avea un impact important și așteptăm și contribuția dumneavoastră în ceea ce privește uh, legislația. Domnule Bușoi, nu există un răspuns unic la întrebarea dumneavoastră. Vorbeam ieri cu doamna Gebhardt în legătură cu directiva serviciilor și că transpunerea nu este asemănătoare, transpunerea și aplicarea acestei directive. În multe state care au un sistem mai puțin centralizat, responsabilitățile sunt altele. De aceea spun comisia dumneavoastră că voi începe trei zile la Stockholm și voi continua cu vizite de lucru în capitale, în decursul căreia, cărora voi cere miniștrilor de resort să eh, mă pună în contact cu funcționarii eh, din fiecare capitală care se ocupă cu aplicarea directivei serviciilor, cu directiva pentru calificare profesională, directiva pentru piețele publice Piețele publice reprezintă 17% din PIB. Nu e... Guvernele uh, au un rol din ce în ce mai scăzut. Este vorba în, ce, în principal de autoritățile uh, regionale. Aș uh, vrea să am un dialog înainte de a mă gândi la sancțiuni sau infrac- proceduri de infringement. Uh, cred că am răspuns la aceste întrebări. Mulțumesc, domnule comisar. Așteptăm uh, progresele dumneavoastră pentru că acestea ne preocupă și pe noi. Uh, stimați colegi, suntem în criză de timp, mai avem trei coordonatori și uh, vrem să le dăm cuvântul. Doamna Rulă, doamna McCarthy în locul domnului Bilan și domnul Trantafilidis, după care o listă lungă de vorbitori. Deci, după ce vom primi un răspuns pentru coordonatori, vă voi da cuvântul câte un minut cu o idee sau o întrebare pe care vreți să o exprimați domnului Barnier. aceștia sunt uh, cei 10 vorbitori. Mr. Grech, Mrs. Van Yu, Mr. Abad, Mr. Van de Kamp, Mrs. Styler, Mrs. Rapti, Mrs. Toon and Uh, Mr. Correa de Campos. So you will have one minute. Deci veți avea un minut la dispoziție pentru a vă pune întrebarea și după aceea domnul Barnier va, Barnier va avea un timp de răspuns. Și de asemenea vă reamintesc că avem un vot foarte important la ora 10 și un sfert, care va fi televizat. Vă rog să vă asigurați că aveți cartelele de vot verificați acum și trimiteți pe cineva în caz că nu le aveți. Îi dau cuvântul acum doamnei Rulă pentru a începe următoarea rundă de întrebări. Domnule Barnier, am uh, ascultat cu foarte mare interes uh, expunerea dumneavoastră și ați spus uh, că obiectivul pieței interne este o creștere durabilă și inovația. Aș vrea să adaug aici și educația, pentru că Uniunea Europeană încă nu este foarte implicată în acest sens. Însă există o prăpastie, ați spus, între piața internă și cetățeni și cred că această prăpastie este datorată absenței transparenței și avem aici o problemă de ordine legislativă în domeniul în care lucrez există o uh, mare cantitate de acte cu, juridice cu caracter neobligatoriu și în activitatea pe care o desfășor îmi dau seama că există foarte multe astfel de inițiative nelegislative de tip soft law. Uh, iată o problemă pe care doream să vă semnalez și cred că Comisia ar trebui să recurgă mai puțin la acest gen de inițiative și să pună accentul pe comunicări, pentru că dacă nu vom avea o problemă uh, de tip legislativ. Un alt lucru pe care voiam să-l subliniez, este nevoie de o mai bună coordonare în cadrul comisiei. Acest lucru uh, m-a surprins foarte mult, de exemplu în cazul um, achizițiilor publice. Atunci când um, se adoptă acte de tip soft law, nu există niciun fel de coordonare sau aceasta este foarte slabă. Există mulți directori generali care nu știu, de exemplu, cum trebuie să interpreteze actele juridice. Uh, pentru ca autoritățile regionale și locale uh, să se bucure de o stabilitate juridică mai mare, este nevoie nevoie de o coordonare mai bună. Acum, în ceea ce privește comisiile interne, știu că au fost prevăzute niște planuri de lucru în acest sens, uh, însă noi, parlamentarii, nu cunoaștem suficient de bine activitatea acestor comisii interne și am avea nevoie de niște informații suplimentare în acest sens. Am dorit să um, primim aceleași informații pe care le primește și Consiliul din acest punct de vedere. Și o ultimă observație legată de directiva privind serviciile. Uh, nu trebuie să uitați că uh, trebuie implicate aici autoritățile locale. Uh, trebuie să împiedicăm orice tip de fragmentare suplimentară a legislației. Și, în fine, în ceea ce privește achizițiile publice, este nevoie înainte de a uh, iniția un alt act juridic de tip soft law, ar trebui să se facă o analiză mai aprofundată la nivel local, uh, pentru că autoritățile locale, primăriile, nu mai știu cum să acționeze. Și cred că acest lucru ar putea contribui la îmbunătățirea economiei europene. Mulțumesc. Domnule comisar, ați subliniat uh, dorința de a mm, implica și de a Uh, vizita nu numai capitalele, uh, ci și autoritățile regionale și sper că veți uh, vizita și orașele din Marea Britanie. În ceea ce privește recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, voiam să vă întreb cum va progresa acest proces. Și Președintele, acum domnul Trenta Filis. Domnule comisar, câteva cuvinte despre necesitatea de a menține serviciile de interes general și necesitatea de a le întări. Um, sunt destul de preocupat. Uh, comisia dorește să schimbe caracterul sau natura acestui tip de servicii, uh, reducând rolul statului în funcționarea acestor servicii. Uh, spun acest lucru pentru că în directiva privind serviciile, aceste servicii de interes general sunt excluse. Comisia dorește atunci să adopte niște proceduri nelegislative pentru acest gen de servicii, însă nu sunt sigur în ce măsură Comisia va putea reglementa acest gen de excluderi. Poate că prin intermediul viitoarelor directive, această situație va fi și mai confuză. Președintele, îl voi invita acum pe domnul comisar să răspundă la aceste trei intervenții și apoi ajungem la uh, runda de discursuri foarte rapide. Madame Rouleux. Doamna Rule, Ați vorbit despre achizițiile publice, un dosar foarte important. Am citit cu mare atenție raportul dumneavoastră și uh, mă refer foarte des la el. Uh, ca și dumneavoastră, cred că și aici, pe acest subiect, coerența este foarte importantă, mai ales în cadrul comisiei. Și o să vă dau un exemplu pentru această preocupare pe care o împărtășesc. Am fost comisarul responsabil de politica regională și m-am ocupat de uh, ceea ce reprezintă încă astăzi al doilea buget ca mărime al Uniunii Europene, uh, politici uh, concrete de peste 300 de miliarde. care vizează o dezvoltare a regiunilor și, mod- și o modernizare a regiunilor europene. Și Jacques Delors, în momentul în care lucra la actul unic, a cerut prin pachetul de lor 1 și 2, o creștere a bugetului european, tocmai pentru a se evita fractura teritorială în cadrul pieței unice. Am, uh, în acord cu domnul Han, am cerut uh, Direcției Generale să lucrăm împreună pentru a vedea modul în care autoritățile regionale și chiar cele locale aplicau regulile achizițiilor publice. Uh, am vrut să vedem dacă există motive pentru un uh, consum uh, incorrect al fondurilor europene din cauza unei proaste interpretări a regulilor um, privind achizițiile publice. Nu am niciun fel de idei preconcepute. Am cerut ca această activitate să se desfășoare în interiorul Comisiei, această analiză și sigur în colaborare cu alți comisari. Lucrăm acum la o evaluare globală a cadrului achizițiilor publice publice pentru o jumătate din anul, prima jumătate a anului 2011 uh, și trebuie să vă spun că în cadrul acestei evaluări se va discuta cu siguranță și despre problema soft law a actelor juridice cu caracter neobligatoriu. Tot ce înseamnă schimburi de bune practici sau uh, dispoziții soft law. Deci, tot procesul achizițiilor publice va lua în considerare și preocupările pe care le-a exprimat domnul președinte privind inovațiile, privind incluziunea socială și protecția mediului. În responsabilitățile mele anterioare am avut uh, ocazia să-mi afirm deja angajamentul în aceste domenii. Doamna Mercartlin, da, într-adevăr, mă voi deplasa și în regiuni. Nu pot să vă dau încă data când voi veni la dumneavoastră, dar cum m-ați uh, invitat în mod public, vă răspund în mod public că voi veni și la dumneavoastră pentru a um, reprezenta Comisia Europeană și pentru a verifica cum stau lucrurile pe teren. În ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale, uh, doamna McCartin, trebuie să vă spun că tocmai lansăm o evaluare a directivei o evaluare care se referă mai ales la partea lingvistică, iar raportul ar trebui să fie gata în 2012, cel târziu, dar voi încerca ca această dată să fie puțin mai... Um, să, avanseze avansez această dată, pentru că este nevoie să, să ne grăbim. Îi spuneam doamnei Verniu și altor colegi că ideea cartei profesionale uh, cardului profesional, îmi cer scuze, este o idee foarte bună, dar nu s-ar putea aplica la toate profesiile domnul Tentafilis, v-am vorbit despre preocuparea mea de a proteja serviciile publice. Uh, v-am spus că avem nevoie de puțin timp pentru a vedea care este abordarea potrivită, dacă e nevoie de o abordare sectorială, riguroasă sau de o abordare prin intermediul unei directive cadru sau, din potrivă, un cadru legislativ care să se sprijine pe mai multe texte sectoriale. Trebuie să identific problemele întâi, înainte de a decide de ce abordare este nevoie. Așa cum spuneați, uh, uh, se consolidează această abordare a protecției serviciilor publice prin tratatul de la Lisabona. Și, domnule Trendrafirides, uh, vă asigur că voi asculta nu numai părerea Parlamentului European, ci și a organizațiilor profesionale și a sindicatelor din acest punct de vedere. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru că ați răspuns la toate punctele ridicate de grupurile politice. Și acum începem, de, începem runda de discursuri de un minut, uh, care vor fi cronometrate. Domnul Juva, aveți un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru claritatea expunerii dumneavoastră și a viziunii globale în ceea ce privește piața internă și vreau să mă leg de această întrebare globală. Ați vorbit despre criza financiară. Uh, ați spus că dacă un stat membru uh, este uh, domnul președinte, vreau să vă rog să părăsiți sala sau să rămâneți în sală în liniște, vă rog. Dacă aveți nevoie de timp pentru negocieri, vă rog să faceți acest, acest lucru în afara sălii. Uh, domnule Jivu, aveți ava câteva secunde în plus ca să recuperăm această întrerupere. Mulțumesc. Uh, în traducere, domnul Jivu a înțeles că are 30 de minute suplimentare și vă mulțumește. Criza financiară pe care o cunoaștem și vitalitatea pieței interne sunt legate între ele. Eh, dacă un stat membru ehm, se află într-o situație critică, atunci eh, e adevărat că întreaga piață internă este fragilizată eh, combaterea crizei trebuie să se bazeze pe două lucruri, pe o conducere la nivel european puternică și pe um, aplicarea strategiei de către toți actorii implicați. Domnule comisar, considerați că aceste două condiții emise de altfel de comisie, un leadership european puternic și o asumare a strategiei de către toți factorii implicați, considerați deci că aceste două cerințe sunt suficient de clare pentru a răspunde unei crize care nu este numai a Greciei, ci este a Europei. Mulțumesc, domnule Juva. Domnul Mandes este următorul și apoi domnul Greh. Domnule Mandes, mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare, pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne. Cred că trebuie să ne axăm uh, pe regulamente pentru că în foarte multe situații transpunerea se face la statele membre la un alt nivel. Am discutat deja despre brevetele comunitare și um, mă bucur că ne veți furniza o soluție în ceea ce privește partea lingvistică peste o lună uh, și sper că veți găsi o soluție și pentru, pentru litigiile care există, pentru că acestea depășesc de multe ori problema lingvistică. Acum, uh, directiva privind serviciile și libera circulație a serviciilor, am o problemă foarte concretă. Am primit uh, foarte multe reclamații din partea unor persoane sau unor uh, um, agenți economici care nu își pot deschide magazinele, de exemplu, uh, duminica în anumite regiuni, iar în alte regiuni acest lucru este posibil și acest lucru li se pare că, este, că vine să împiedice libera circulație a serviciilor. Puteți să ne dați o viziune clară în acest sens, pentru că situația este foarte confuzie. Domnul președinte, mulțumesc domnule Mandes. Acum domnul Grec, care este vicepreședinte al Comisiei, și după aceea doamna Verniu, la fel, vicepreședinte. Domnule comisar, ați spus că este timpul să facem o tranziție de la reguli la drepte, drepturi. <laughs> Îmi cer scuze. Mi se pare că este o afirmație foarte convingătoare și vine la momentul potrivit în ceea ce privește piața internă. Totuși, deși foarte mulți cetățeni sunt dezamăgiți de funcționarea pieței interne și de drepturile și beneficiile de care se bucură, vă rugăm să ne spuneți cum veți transpune acest slogan într-o strategie coerentă și concretă. Domnul președinte, acum al doilea vicepreședinte, doamna Verniu și apoi domnul Abad. Doamnă Verniu. Mulțumesc, o să încerc să fiu foarte concisă și o să-mi scurtez uh, intervenția, dar voiam să-i mulțumesc domnului comisar pentru că domnul comisar are un obiectiv ambițios care vine în slujba unei viziuni. Foarte mulți politicieni au ambiții, dar nu au viziune și vom lucra împreună în acest sens. Aș dori să subliniez două, trei puncte care sunt importante pentru mine personal, dar și pentru toți cetățenii. Ați subliniat acordul în ceea ce privește Carta Europeană a Calificărilor Profesionale profesionale și cred că este urgent să avansăm în acest domeniu pentru că o bună aplicare a directivei serviciilor depinde de acest lucru. Uh, ați vorbit despre serviciile publice și despre serviciile de interes general, ați vorbit despre respectarea serviciului universal atunci când se liberalizează, de exemplu, serviciile poștale. Cred că acest serviciu universal um, care funcționează în toate serviciile publice uh, este posibil numai printr-un sistem de protecție și ați vorbit vorbit, um, ați folosit sistemul, ați folosit termenul de protecție și acest lucru este foarte rar. Și aici Asta este valabil și pentru cetățeni. Dacă aceștia se simt protejați în viața lor profesională și personală, atunci vor fi capabili să inoveze și să fie mai responsabili. Uh, și poate că în acest mod uh, competitivitatea economiei nu va mai fi un cuvânt tabu pentru foarte mulți lucrători, contez pe dumneavoastră și ultima intervenție în ceea ce privește serviciile bancare. Ați vorbit despre transparență și despre uh, susținerea IMM-urilor, mai ales în ceea ce privește bursele regionale. Acest lucru este fundamental pentru ocupare și o să vă întreb care este termenul de aplicare și ultima uh, întrebare parteneriatele public-privat și concesiunile uh, și problema securității autorităților sau siguranței juridice a autorităților locale. Domnul președinte, uh, v-ați descurcat foarte bine. Trei întrebări într-un minut și jumătate. Domnul Abaci, apoi domnul Van de Camp. Domnul Abad, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnule comisar pentru această uh, excelentă prezentare. S-a vorbit foarte mult despre serviciile sociale de interes general. Eu însumi sunt raportor pe acest subiect. Mă bucur să văd că doriți să dați o dimensiune politică a acestei, uh, acestui aspect, uh, subliniind coeziunea și solidaritatea care sunt legate de aceste servicii și de um, rolul de amortizare socială pe care îl au aceste servicii în timp de criză. Um, aș dori să știu cum înscrieți acțiunea Comisiei Europene într-un cadru în care principiile de proporționalitate și subsidiaritate sunt niște principii puternice și câteva cuvinte mai precise despre proiectul de comunicare a Comisiei privind implementarea unui cadru de calitate pentru serviciile de interes general în Europa. Și o întrebare despre piața unică digitală. Se vorbește foarte des de consumatori, dar trebuie să ne gândim și la producători. Ce inițiative doriți să întreprindeți pentru a implementa o adevărată adevărată politică industrială digitală, așa cum există în Statele Unite sau în Japonia. Mulțumesc, uh, domnul Van den Kamp. Domnule președinte, vă mulțumesc, îi mulțumesc și domnului comisar pentru programul și introducerea foarte ambicioasă pe care a făcut-o. Cred că Uniunea Europeană are nevoie de acest gen de ambiții. Cred că sunteți uh, omul potrivit la locul potrivit. O întrebare legată de directiva privind serviciile. Prima evaluare a acestei directive este prevăzută pentru luna decembrie 2010. Uh, mai multe țări uh, nu au pus încă în uh, aplicare această directivă. Uh, și atunci cum se va respecta uh, termenul de decembrie 2010? Uh, un alt aspect, internetul. Aud foarte multe reclamații din partea cetățenilor olandezi. Um, se pare că nu toate statele membre membre um, au, um, utilizează mecanismele internet pentru accesul la această directivă. Mulțumesc, domnule Van den Kamp, doamna Stale și apoi doamna Rapti. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Am fost foarte interesată să aud de partea despre protecția consumatorilor și produsele financiare. Este un aspect foarte important și aveți opinia dumneavoastră aici, dar ați vorbit despre conturile bancare și mă întreb cum se va încadra acest subiect aici și uh, în afară de Regatul Unit vă invit, sau în, uh, în cadrul Regatului Unit vă invit să vizitați și Scoția. Um, mă întreb dacă există discuții la nivelul Comisiei privind um, erupția unui alt vulcan care ar putea fi la fel de negativă pentru evoluția pieței interne. Acum doamna Rapti și apoi doamna Tun. Mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi printre noi și vă mulțumesc pe, pentru Palanul pe care ni l-ați prezentat, tonul și conținutul pe care ni l-ați prezentat uh, creează un, un sentiment de încredere. Uh, însă în spatele acestor cuvinte frumoase există realitatea și realitatea este că trebuie să uh, construim și să um, aducem la viață uh, toate aceste strategii în 2010, 2011, 2012, ani în care um, Uniunea Europeană este sub o uh, presiune foarte mare, o presiune a crizei. Uh, vedem că um, speculator, speculatorii țintesc acum alte țări Portugalia este următoarea economie amenințată și mă întreb în ce măsură luați în considerare toate aceste aspecte, adică situația reală a economiei așa cum este ea astăzi și cum intenționați să protejați drepturile lucrătorilor în această situație economică dificilă cu care ne confruntăm. Mulțumesc, doamnă Rapti, doamna Thun și apoi Corea de Campo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru această cooperare atât de apropiată pe care o avem. Uh, este o plăcere să ascultăm viziunea foarte largă pe care ne-ați prezentat-o. prezentat-o. Ați vorbit și despre cooperarea cu alți comisari și alte servicii din cadrul Comisiei Europene și ați menționat și um, noile state membre. Sunteți foarte atent la aceste noi state membre, ceea ce nu se regăsește în intervențiile altor colegi ai dumneavoastră. În ceea ce privește comerțul electronic, ați vorbit despre uh, procentul de 2% și pirateria are nevoie de o strategie mai fermă. Nu e vorba numai de sancțiuni. Trebuie să fim foarte atenți pentru că sancțiunile duc uh, la și mai mult comerț ilegal și atunci fiindcă vorbim despre piața internă, aici este vorba despre o mm, concurență. Care este strategia dumneavoastră? Mulțumesc și profesorul Corea de Campos acum. Domnule comisar, vă salut și voi economisi puțin timp uh, adresându-vă o propunere foarte practică legată de um, dispersia <laughs> legislativă. Vă propun propun să schimbați trei piese vechi cu o piesă nouă. Adică de fiecare dată când Comisia dorește să facă o nouă propunere legislativă, să caute în catalogul legislativ legislației existente, care sunt cele două acte care ar putea fi uh, alăturate noi noului act, ceea ce vă va permite o analiză critică a legislației existente și uh, o atenție sporită pentru noua inițiativă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că ați păstrat cea mai interesantă propunere pentru final și vreau să mulțumesc uh, tuturor colegilor că și-au respectat timpul de vorbire uh, spune președintele Malcolm Harbour. Știu că domnul comisar trebuie să plece aproape imediat, dar Michel Barnier, vreau să vă dau un ultim cuvânt și să vă rog să interveniți pe orice subiect considerați necesar din cele invocate de colegii mei. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că sunteți nerăbdători să treceți la voturi importante în minutele următoare. Dacă îmi permiteți o sugestie, <clears throat> am fost 20 de ani parlamentar în Franța și am fost uimit că tot timpul se votează de legi, dar niciodată nu se preocupă nimeni să evalueze legile deja votate. E cazul în Europa. Sigur, aici, aici nu e cazul. Văd că sunteți foarte vigilenți și exigenți. Comisia revizuiește în permanență directive, dar nu știu dacă în domeniul pieței interne am vorbit de 1400-1600 de texte uh, revizuibile. Poate unele au devenit inutile, Eu mă angajez să reușim să revizuim măcar unul din trei, pentru că e destul de dificil și trebuie să fim uh, circumspecți când uh, vine vorba de statistică. Trebuie, prin aceste revizuiri, așadar, să scăpăm de textele care nu mai au utilitate. Domnul Jordan, doamna Rapti au evocat uh, criza greacă. Vreau să fiu cât se poate de clar și cât se poate de serios pe această chestiune gravă și de actualitate. Grecia traversează o criză extrem de serioasă. Comisia s-a mobilizat, pot să spun acest lucru. Dacă ne uităm la angajamentul uh, manifestat de președintele Barroso și de colegul meu Oli Ren, în legătura uh, făcând legătura cu uh, Banca Europeană și cu Fondul Monetar Internațional și echipele noastre sunt la fața locului pentru a stabili detaliile tehnice ale planului care a fost apro- aprobat și planul acesta va fi implementat. Solidaritatea europeană trebuie și va juca, își va juca rolul uh, pe care trebuie să și-l joace. Cred că, în primul rând, uh, solidaritatea se manifestă prin respectarea disciplinei. Este nevoie de un efort din partea Greciei, care s-a angajat cu foarte mult curaj și înțeleg dificultățile umane și sociale pe care Uh, trebuie să le surmonteze. Deci e nevoie de un efort al Greciei, în primul rând, și a tuturor țărilor care sunt gata și apoi uh, este vorba și de nevoia de a uh, trage la aceste crize economice și financiare în ce privește partea de supraveghere pentru fiecare stat din zona euro, cred că nu mai este suficientă supravegherea bugetară, e nevoie de o supraveghere la nivel economic și de o coordonare la nivel economic și de o mai bună guvernanță europeană, acest cuvânt nu mai este doar un cuvânt uh, pompos mm, din punctul meu de vedere. E nevoie de disciplină din partea tuturor, tuturor celor care semnează contractele, trebuie un sistem statistic ireproșabil ca să știm toți despre ce vorbim și să știm că vorbim despre lucruri corecte și asta nu s-a întâmplat întotdeauna în trecut. Și apoi trebuie eforturi suplimentare în ce privește reglementarea și supravegherea și din în, ce mă privește pe mine și pe colegul Oli Ren, noi suntem pe cale să tragem învățămintele din această nevoie de mai bună reglementare și de mai bună transparență pe ansamblul uh, pieței și de aceea voi prezenta Parlamentului uh, la vară un uh, proiect privind reglementarea generală a produselor derivate. Domnule uh, Manders, cunosc uh, dificultatea presupusă de implementarea directivelor, uh, global vorbind, Uh, și eu cred că regulamentele sunt mai eficace. În săptămânile următoare, în funcție de uh, discuțiile pe care le voi avea, uh, vreau să propun să fac o propunere privind regimul lingvistic al brevetelor, al brevetului european. Am nevoie de, pentru aceasta, evident, de susținerea președinției spaniole. În ce privește magazinele care ar trebui sau nu să fie deschise duminica și în general în legătură cu fragmentarea pieței din acest punct de vedere al programului uh, de lucru al magazinelor. Aici suntem pe cale să facem o activitate importantă asupra comerțului de detai, în detalii în ce privește uh, relația distribuitor-producător și aici uh, aș include în această activitate un diagnostic cât mai bun asupra uh, fragmentarității uh, și lipsei de uh, unitate și de coerență, nu doar asupra uh, orarelor magazinelor, ci și a perioadelor de, în care se organizează soldurile. Și, uh, domnul Breș, uh, ați făcut un comentariu extrem de important Uh, și raportul pe care noastră îl faceți uh, asupra dimensiunii umane și sociale a pieței uh, unice, a pieței interne, este foarte important și vă aștepta cu mare interes să citesc acest raport pentru că mi se pare foarte important pentru că pune oamenii în mijlocul, în centrul pieței unice. Sunt foarte favorabil idei cartei profesionale europene, poate nu în toate profesiile, nu o să fiți uimit că comisarul pentru piața internă vorbește de protecție, dar protecția nu înseamnă protecționism. Eu nu sunt protecționist uh, și vreau chiar să spun că ce mă, lucruri de care mă tem acum, dacă nu vom trage toate învățămintele crizei financiare, deci dacă vedem că o nouă criză se apropie, pentru că știți, doamnelor și domnilor, uh, timpul trece mult mai repede pe piețele economice decât în politică. Și dacă apare o nouă criză cu o nouă bulă economică și financiară și imobiliară și dacă nu tragem învățămintele din criza actuală, contribuabilii nu ne vor uh, ierta, cetățenii nu ne vor ierta pentru că prima victima unei crize prost anticipate și prost girate va fi piața unică, pentru că peste tot vor apărea mișcări populiste, reflexe naționaliste, protecționiste. Deci piața internă va fi prima victimă. Așadar, în următoarele luni aș vrea să mă ocup și la această chestiune a accesului uh, IMM-urilor uh, pe piețele de capital. Dați-mi timp ca să-mi formez o opinie lucidă și clară în ce privește directiva cadru, ca, cadru care uh, puteți fi siguri va fi cadrul de calitate invocat de uh, președintele uh, Barroso sau pentru protecția serviciilor publice prin directive sectoriale. Voi vedea care dintre aceste două căi va trebui aleasă, dar cu siguranță scopul va fi de Uh, protecție. De asemenea, vorbeam de colaborarea mea cu doamna Nelly Cross în domeniul uh, unei politici digitale și industriale. Uh, în acest domeniu, sigur, nu e singurul domeniu în care avem nevoie de o politică industrială. Domnule Van der Cap, o să vă trimit la comunicarea mea de ieri în cadrul dezbaterii organizate de domnul Harbour și doamna Gebhardt privind directiva serviciilor. Acolo am dat cifre foarte precise, care țări au transpus deja, care țări sunt pe cale să o facă, numărul de uh, legi naționale care deja au fost modificate datorită directivei primii serviciile. Deci cred că suntem uh, pe o cale bună cu această directivă. Doamna Stiller, uh, voi colabora cu uh, domnul comisar uh, Dali în ce privește creditul de consum. Am prevăzut uh, ce mă privește pe mine ideea de a promova împrumutul responsabil, avem nevoie de mai multă responsabilitate atât din partea celui care dă banii cu împrumut și celui care ia banii. S-au constatat multe probleme. Sunt pe cale să finalizez consultările și să evaluez diferitele opțiuni, inclusiv opțiunea legislativă pe această chestiune. Iată, Doamnă Tune, vă mulțumesc încă o dată pentru propunerea făcută referitor la forumul uh, pieței interne. De când v-am văzut intrând în sală, am spus că aș fi favorabil unei uh, lansări acestui forum la începutul președinției poloneze. Cred că Parlamentul European, Parlamentele Naționale, Comisia și, mai larg, societatea civilă și actorii economici și sociali au nevoie de un astfel de forum ca să, exprime, să se exprime dincolo de texte, de lege și pentru a întări această dimensiune umană. De exemplu, uh, eu aș vrea ca acest forum, prim forum, să coincidă cu uh, publicarea tabloului de bord al pieței uh, interne Uh, sau uh, acolo să vedem uh, influențele ghișeului unic, rezultatele rețelei Solvit, deci să vedem toate aceste efecte asupra cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult! Um, Domnule comisar, cred că aceste aplauze spontane arată uh, cât de apreciate sunt uh, atitudinile și angajamentul noastră față de aceste dosare. V-ați uh, stabilit uh, o, un volum de muncă enorm, însă cred că întreaga, întreaga comisie este la fel de entuziastă ca și noastră și este la fel de dornică de a munci intens, pentru că am senzația că avem același scop și anume să facem ca piața unică să funcționeze mai bine pentru cetățeni pentru consumatori și mai târziu avem un raport care cred că va contribui major la această idee. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezență și întotdeauna sunteți binevenit în această comisie. Vă mulțumesc! Uh, so, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Cred că putem să începem uh, programul de vot acum. Și dacă îmi permiteți, vă rog, toată lumea, luați loc și vă rog să faceți liniște ca să putem începe să votăm. Mai întâi, Haideți să verificăm uh, sistemul electronic de vot și să vedem câți suntem cu drept de vot. Deci facem acest lucru uh, ca de obicei. Vă rog toți membrii PPE care vor vota să uh, voteze acum pentru a testa sistemul. Deci tot PPE-ul să voteze. Verificăm cine, cine va vota. Toată lumea care dorește să voteze din partea PPE-ului nu, nu, sunteți cu unul în plus. Ar trebui să fie 14 voturi și... A, a votat și doamna Vaile. Doamna Vaile a votat cu PPE-ul, se pare. Nu știu ce înseamnă asta, dar... Bun, închidem atunci și refacem. Reluăm. Votul este închis. Doamna Weiler plus 14. Nu, deci haideți, vă rog, numai PPE-ul să votați. Nu, nu, PPE-ul, PPE-ul, verificăm din nou. În regulă. Deci numai membrii PPE vă rog să votați acum. That's 14. Bun, deci sunteți 14, în regulă. Acum, socialiștii și democrații. Doamna Vale, puteți să votați și noastră acum. Right, that's correct. We have 10 for the, uh, În regulă. Socialiștii și democrații au 10 voturi. Liberalii, ALDE? Oh, sorry, you've gone one over now. Ah, acum sunteți cu unul în plus. Deci din nou socialiștii și democrații, pentru că sunteți cu unul în plus. Votați din nou, vă rog. Vă rog toți socialiștii și democrații să voteze. Deci sunteți 11. 12. Bun, haideți să mai facem o dată. Vă rog, haideți să închidem acest vot. Vă rog. Închideți votul. Bun, haideți să reluăm votul la uh, socialiști. Deci, numai socialiștii vă rog de data asta, numai socialiștii vă rog să votați acum. În regulă, sunteți 10, e bine. Votul se închide. Acum, uh, membrii ALDE, este deschis votul numai pentru membrii ALDE, 4, foarte bine. Uh, Verzii, membrii uh, din partea verzilor, vă rog, 3. ECR, ECR 3 și GUE 2. În regulă. Mulțumesc foarte mult. Și nu avem uh, F de astăzi, în regulă. Bun. Începem cu combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale. Raportorul, doriți să luați cuvântul înainte să începem votul? Da, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că după un uh, raport uh, atât de discutat să ajungem la ultima etapă. Vom vă referi rapid la ce a spus uh, comisarul Barnier și anume că IMM-urile sunt foarte importante și că e foarte important ca să fie ajutate pentru promovarea pieței interne și pentru dezvoltarea pieței interne. Mă bucur așadar că am reușit să ajungem la un compromis pe acest raport. Propunerile de compromis v-au fost supuse atenției. Aș vrea să le invoc doar pe cele mai importante. Uh, primul compromis se referă la termenul de plată de 30 de zile care a fost fixat pentru întreprinderile publice. și acesta ar trebui prelungit la 60 de zile, atât pentru întreprinderile publice, cât și pentru întreprinderile private. PPE-ul a mers în uh, sensul libertății contractelor individuale. Nu avem uh, situația pe care aș dori-o eu personal, dar totuși cred că am făcut un uh, progres. În al doilea compromis important s-a referit la suprimarea penalizării de 5% pentru uh, instituțiile publice. Această propunere a fost contestată de la început. Uh, vreau să mulțumesc grupului ALDE pentru că a acceptat să subscrie la acest compromis marile ziare din Germania și din alte țări Uh, au urmărit acest subiect și uh, au uh, informat despre această suprimare a penalizării de 5% pentru puterile publice, pentru comune și așa mai departe. În al treilea rând, am ales un sistem foarte simplu și o sumă fixă și nu o eșalonare și nu mai avem nici procentaje complicate. Așadar, le mulțumesc tuturor colegilor pentru uh, că au acceptat acest lucru. Următorul compromis se referă la limita de 30 de zile pentru marile instalații, marile edificii. Am spus până la 30 de zile, deci poate să fie și, mai puțin de 30 de zile. Asta este implicația textului și ultimul punct, ratele dobânzilor. Propunerea comisiei a fost de 7% și noi ne-am înțeles asupra unei creșteri de 2% ca să ajungem astfel la 9%. Cred că este o reglementare echilibrată, de bun simț și uh, important este să vedem că se aplică și sectorului public și celui privat, pentru că Parlamentul dorește să trateze în mod egal cele două sectoare și această uh, regulă de asta e valabilă și pentru întreprinderile private cât și pentru cele publice. Iată așadar punctele cele mai importante. Acestora se adaugă, li se adaugă un amendament oral pe care l-aș susține. O să vedem imediat ce se va întâmpla cu el. Și pentru că trebuie a trebuit uh, reverificată lista de vot. Ultimele puncte n-au putut fi incluse în compromis. Nu pentru că nu ne-am uh, înțeles, ci pentru că am uh, considerat că fiecare grup ar fi trebuit să-și creeze propria listă de vot. Asta are, de exemplu, legătură cu evaluarea Directivei 17 și egalitatea de tratament pentru instituțiile spitalicești. Sigur, uh, aș fi fericită dacă acest amendament ar obține voturi cât mai multe. Vreau uh, de la început să mulțumesc Comisiei care a dat dovadă de foarte multă flexibilitate pentru că prin aceste amendamente de compromis și aceste propuneri am uh, pus Comisia într-o situație dificilă pentru că am modificat radical propunerea Comisiei care, în ciuda acestui fapt, a încercat să colaboreze cu noi și să ajungem la soluții constructive. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați ghidat atât de bine acest proces și mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în această activitate uriașă și vreau să mulțumesc și staffului care a pregătit listele de vot pentru astăzi. Știu că aseară au rămas până târziu ca să poată face acest lucru. În regulă, atunci haideți să votăm. Începem cu amendamentul 54 la articolul 1 al doamnei Roitova. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Respins. Apoi, articolul 2, definiții. Există un bloc de amendamente al domnului Manders. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 56, Bușoi. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Apoi trei amendamente identice. Cine este pentru, împotrivă, respinse. Trecem la articolul 2.2. Amendamentul 6, partea corespunzătoare a raportorului. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Trecem la amendamentul 6, Partea a doua, doamna Vale, raportorul, cine este pentru, împotrivă? Scuze, putem uh, să reluăm? Haideți să verificăm. Vot electronic. Deci, votul electronic este deschis pe amendamentul 6, partea a doua, doamna Weiler. Votul este deschis. Votul este deschis. Votul este închis respins cu 21 la 15. Trecem la amendamentul 6, partea 3, doamna Vaile. Votul este deschis. Votul este închis. Respins de asemenea. 14 pentru 21 împotrivă. Trecem apoi la amendamentele Comisiei I3. A, nu, nu, a fost respins. Atunci trebuie să mai votăm și amendamentele acestea nu. Pentru că sunt uh, acoperite mai târziu, sunt incluse mai târziu. Bun, deci acum avem un bloc de amendamente 60, 62, 63, 65. Cine e pentru? Împotrivă. Aprobat. Amendamentul 64 retras. Amendamentul domnului Roitova e tehnic, nu trebuie votat. La fel, amendamentul 68 al domnului Hanslick. Deci acum trecem la amendamentul 69, domnul Arias. Cine este pentru? Putem să trecem direct la vot. Amendamentul 69, votul este deschis. Aprobat 20 la 15. Trecem la primul amendament de compromis. Cine este pentru amendamentul de compromis numărul 1, împotrivă, se aprobă. Deci trecem acum la amendamentele 78, 79, 146, 147. Cine este pentru acest bloc de amendamente? Cine este împotrivă? Aprobat. Acum, două amendamente ale domnului Kreutzmann. Nu. Amendamentul de compromis 2. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se aproba. Deci de la amendamentul de compromis 2 trecem la amendamentul de compromis 3, articolul 3. Cine este pentru amendamentul de compromis 3, împotrivă, se aprobă. Acum trecem la amendamentul 87 al domnului Manders. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Jurii 7 de asemenea cade. Nu, iertați-mă, trebuie să votăm amendamentul Comisiei Jurii, amendamentul 7. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Respins. Acum, trecem la amendamentul de compromis 4, dar avem uh, câteva voturi uh, pe părți aici și propun să votăm partea 1, 2A de pe lista noastră și partea 5 pentru, împotrivă,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 So this is an alternative to what is... Deci vorbim de un amendament alternativ față de ce este în lista de vot, da? Atunci, îmi permite să citesc cu voce tare ca să clarificăm. Statele membre se vor asigura că perioada de plată fixată în contracte nu va depăși 60 de zile. Asta am votat până acum. Și reformularea aceasta spune cu excepția situației în care este specific uh, agreat acest lucru între cele două părți, atâta vreme cât o astfel de prevedere nu este complet incorrectă față de oricare dintre părțile contractante. Da, voi repeta. Formula trecută vorbea de uh, pagube nejustificate. Am criticat această formulă pentru că era vagă și imprecisă. Deci o nouă uh, formulă și anume not, grossly unfair, deci foarte injuste, dezavantaje extrem de injuste, uh, mi s-a părut mai potrivită și o susțin. Bine, ave, nu doriți, văd că doriți să interveniți pe problema de procedură. Aveți cuvânt, am cuvântul? Nu, spuneți-mi ce vreți să spuneți, pentru că altfel pun la vot. Se referă la amendamentul oral, domnule președinte. De, de ce nu pot pur și simplu să-l pun la vot? Pot să vorbesc? Vă rog. Mulțumesc. Propunerea originală a PPE pe amendamentul oral includea de asemenea uh, ideea de a schimba în considerent uh, poate că este o neînțelegere, dar aș vrea să vă întreb dacă este posibil să rămânem la ce am propus inițial, care ar suna în felul următor. Uh, se vor face prevederi privind contractele între uh, întreprinderi ca perioada maximă să fie de 60 de zile. Deci asta a fost în favoarea libertății contractuale. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, cred că este un amendament oral complet diferit și nu cred că îl putem accepta în acest stadiu. Sunt complet confuzat în legătură cu ce vrea PPO. ul Acum, în ce mă privește, doamna Hanslick a propus în numele PPE un amendament oral pe care raportorul l-a acceptat la partea a doua a amendamentului și atunci uh, propun să-l votăm. Trebuie să avem un pic de disciplină, deci propun să continuăm și să-l votăm. Vă rog. Well, let me just clarify because I think we do need to move on. Deci trebuie să continuăm. Doamna Hansley, cum spuneam, a propus un amendament oral la partea a doua a amendamentului 2B. Raportorul a spus că îl acceptă pentru că este o formulare mai bună. Îl supun la vot. Deci pun la vot acest amendament oral. Herr Vorsitzender, ich weiß, dass meine Berichterstatterin nicht mit mir einverstanden ist, aber Doamna Gephardt, știu că raportorul nu va fi de acord cu mine. Am vrut să intervin pentru că am sentimentul că atunci când văd atitudinea unor colegi, că ei sunt împotriva unui amendament oral. PPE-ul trebuie să se hotărască ce vrea să facă, dacă vrea sau nu să prezinte un amendament oral în plenară, dar vom vota ceea ce avem pe masă, ca să spunem așa, și după aceea putem discuta despre altceva, pentru că nu putem proceda în acest fel, este absolut inacceptabil. Mulțumesc. Președintele, da, deci trebuie să votăm partea a doua așa cum este ea uh, formulată. Asta este singura soluție. Deci, aceasta este amendamentul pe care îl pun la vot. Cine este pentru, cine este împotrivă, se aprobă. Așadar, vă rog să vă uh, faceți ordine în amendamentele orale, ca să spunem așa, înainte să ajungem la vot. Acum trecem la amendamentul 96, doamna Rule, 97, Croțman și Itre, Uh, e toată lumea la pagina corectă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se aprobă. Acum, amendamentul 96, partea corespunzătoare a, domnului, uh, a doamnei Rule. Votul este deschis. Votul este închis. se aprobă, 22 la 13. Trecem acum la amendamentul 6 al Comisiei ITRE. Pun la voce acest amendament. Articolul 3, paragraful 2. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Articolul 3 uh, rezultă dintr un compromis și acum Trecem la amendamentele 101, 102. Nu, acestea vor fi acoperite de articolul 4 mai târziu, deci cred că acum putem trece la amendamentul de compromis 4, e corect? Deci, amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Motivă, Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 104 al domnului Salvini. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Trecem la 105 al domnului Patela. Amendamente identice. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 105. Itre, Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 105, partea corespunzătoare 3, Patela și alții. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum, pentru că sunt amendamente caduce ca rezultat ale acestor adoptări. Trecem la articolul 4, paragraful 1, amendament al domnului Salvini. Sau nu? Va fi votat mai târziu. O, 121. Amendamentul 121 al doamnei Roitova. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 125 cade, 124 este inclus în articolul 4, 128 acum, amendamentul 128 al doamnei Humi, cine este pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 124 al domnului Areas, cine este pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 131 al domnului Mayer, cine este pentru, Cred că trebuie să deschidem votul electronic, amendamentul 121 al domnului Maier. S-a deschis votul. Amendamentul 131 se adoptă prin 21 la voturi, de voturi la 15. Amendamentul 8 de la uh, Comisia Afaceri Juridice se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 6 Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem direct la amendamentul de compromis 7. Multe amendamente sunt caduce. Amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și trecem la amendamentul 138. 145, 144. Cine este pentru? Împotrivă. Deci, verificăm amendamentele 138, 145 și 144. Se deschide votul. The vote is open. S-a deschis votul, s-a închis votul, respins cu 13 pentru 22 împotrivă. Trecem la amendamentul 139 al domnului Bușoi. S-a deschis votul pe 139. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 la 17. Trecem la amendamentul 142 al domnului Manders. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. amendamente eh, devin caduce ca urmare a eh, compromisului 7 și ajungem la amendamentul 147, partea corespunzătoare a doamnei Rule. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 147, partea corespunzătoare din partea doamnei Rule. Vom vota electronic la acest amendament. 147, partea corespunzătoare 4. S-a deschis votul, s-a închis votul, respins cu 16 pentru 19 împotrivă. Trecem acum la amendamentul jurii 9, partea corespunzătoare 1. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 150 al domnului Caras. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Uh, ITRE 9, partea corespunzătoare 4, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 151, Juvan, Abad și Hansic, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Și amendamentul 9 este caduc. Toate celelalte devin caduce ca urmare a compromisului 7 și ajungem la 158, partea corespunzătoare 2 a domnului Caras. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Raport, amendamentul 172 al domnului Styler. Votăm electronic. S-a deschis votul pe 172 al domnului Styler. S-a închis votul. Respins 16 voturi pentru și 18 împotrivă. Nu. Trecem la un alt vot. Trecem la amendamentul 193 al domnului Pitela. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 194 al domnului Kreutzmann. Cine este pentru? Împotrivă. Respins de asemenea amendamentul 197. Îl votăm mai târziu. Trecem la articolul 6 și o serie de amendamente identice din partea, partea jurii și ITRE. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Avem o serie de puncte uh, pe care nu le vom vota datorită regulii 50 din regulamentul de procedură. Deci, trecem până la amendamentul ITRE 15, articolul 7, paragraful 1. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 206 al domnului Salvini este caduc. Deci trecem la articolul 7, paragraful 1 a nou amendamentul 13 și 14 al doamnei Weiler. Ehm, votăm ca bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul domnului Juvin, adăugire, 207. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Jurii 15 și ITRE 16 sunt caduce. Articolul 7 a nou, amendamentul 15 al doamnei Weiler este adoptat. Amendamentul 208 al doamnei Hanslick, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem atunci la o serie de articole. Articolul 200, amendamentul 209 al domnului Salvini, cine este pentru, împotrivă, respins. Articolul Amendamentul 210 al domnului Salvini. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Trecem la considerente. Considerentul 7, amendamentul 16 al domnului Moti. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 17 pentru, împotrivă, aprobat, 18 pentru, împotrivă, respins, 19 pentru, împotrivă, respins. Următorul bloc de amendamente sunt legate de altele, deci trecem la amendamentul 23 al domnului Crața Bilz, care este o adăugire la jurii 1, se deschide votul electronic. Se închide votul se adoptă cu 23 de voturi pentru la 10 împotrivă. Trecem la un alt bloc de amendamente care nu sunt supuse la vot, pentru că au fost acoperite deja. Deci, ajungem la considerentul 18A9 și amendamentul 51 al doamnei Muniz de Urchiza. Cine este pentru? Împotrivă? se adoptă. Amendamentul domnului, domnului Weiler. Cine este împotrivă? Se adoptă amendamentul 5 al domnului Weiler. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și ajungem acum la votul final. Deci, deschidem votul pentru întreaga propunere, vot electronic. S-a deschis votul pe Uh, propunerea amendată. S-a deschis uh, votul final. Se închide votul. Se adoptă cu 30 de voturi pentru, niciunul împotrivă și 6 abțineri. Vă mulțumesc. So, thank you very much indeed, Mrs. Mulțumesc foarte mult, doamna Weiler. Vreți să spuneți câteva cuvinte? Eh, vă rog puțin liniște în sală. Mulțumesc, eh, dar vreau să mulțumesc secretariatului Comisiei și domnului Culma, în special și consilierilor juridici care au avut o activitate exemplară. Mulțumesc Comisiei Jurii pentru cooperarea constructivă nu ne așteptam să lucrăm, să conlucrăm atât de bine. Și în final aș dori să mulțumesc Consiliului, să spun Consiliului că se vede clar prin această majoritate că poziția dumneavoastră trebuie să se schimbe. Vă mulțumesc, doamna Weiler, pentru acest vot dificil și pentru conlucrarea cu comisiile jurii și ITRE. Vă rog uh, puțină liniște în sală, pentru că trebuie să trecem la avizul nostru în legătură cu uh, directiva produselor biocide. Doamna Sartori este aici. Doamna Sartori, doriți să luați cuvântul înainte de vot? Please, can you leave quietly? Thank you. Vă rog cei care doresc să părăsească sala să o facă în liniște. Doamna Sartori? Vă mulțumesc, domnule președinte. Această propunere de regulament vizează produsele biocide și directiva 98 a fost discutată cu Comisia in, pentru industrie și mulțumesc tuturor colegilor, raportori din umbră, că mi-au facilitat uh, ajungerea la un consens atât de uh, ușor, uh, atât de rapid. Președintele, vă mulțumesc. Într-adevăr ați colaborat cu Comisia Mediu și există câteva puncte în colaborare intensificată puncte care au ajuns în raportul final, ceea ce arată că cooperarea funcționează. Să trecem la avizul doamnei Sartori. Articolul 1, paragraful minus 1 nou, amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 5 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că va trebui să verificăm electronic. Articolul 5 al doamnei Sartori. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 pentru 9 împotrivă. Amendamentul 107 al doamnei Gephardt este caduc. Amendamentul 108. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 109 al domnului Fox. Cine este pentru? Împotriva se adoptă. Amendamentul 6 al domnului Sartori. Cine este pentru? Împotriva Se adoptă. Amendamentul 110 al domnului Sartori. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul se adoptă cu 23 de voturi pentru la 13. Amendamentul 7 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 118 d uh, Amendamentul 8 uh, al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 9 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 10 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 11 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la articolul 4, paragraful 1, amendamentul 12 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Articolul 5 Amendamentul 14 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Deschidem votul electronic aici. Amendamentul 14. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Există doi membri în plus din partea PP-ului. Repetăm votul. PP-ul are două persoane în plus. Votăm din nou. S-a deschis votul. Re- reluăm votul. S-a închis votul. 23 pentru, 13 împotrivă. Right. Um, now, uh, so Mr. Buzoi's amendment one... Amendamentul 112 al domnului Bușoi este caduc și trecem la amendamentul 15 al doamnei Sartori. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 la 13 amendamentul 16 al doamnei Sartori. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 pentru 10 împotrivă. Amendamentul 17 al doamnei Sartori. S-a deschis votul pe amendamentul 17. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 pentru 13 împotrivă. Trecem la articolul 7, amendamentul 113 al doamnei Gebhardt. S-a deschis votul. S-a înghis votul. Se adoptă cu 31 la 2. Amendamentul 18 al doamnei Sartori. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, se adoptă cu 31 la 4. Uh, amendment 19 by Mr. Sartori. Amendamentul 19 al doamnei Sartori. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 la 11. Amendamentul 20 al domnei Sartori. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 la 13. Amendamentul 21 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Articolul 8 acum. Amendamentul 22 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Și amendamentul 23 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Articolul 9, amendamentul 24 al doamnei Sartori. Votul s-a deschis la amendamentul 24. S-a închis votul se adoptă cu 20 de voturi la 13. Trecem la articolul 10, paragraful 3. Amendamentul 114 cu amendament oral al doamnei Gebhardt, care apare în lista dumneavoastră de vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 114 fără amendament oral este caduc și trecem la articolul 12, amendamentul 25 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 115 a domnului Bușoi. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi la 13. Amendamentul 26 al doamnei Sartori s-a deschis votul pe amendamentul 26. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, 15 împotrivă. Amendamentul 27 al doamnei Sartori. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi la 13. Trecem la amendamentele orale din partea doamnei Sartori, domnului Bușoi și domnului Fox la articolul 15, paragraful 5. Cine este pentru, pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 29 al doamnei Sartori. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 30 al doamnei Sartori. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 31. Se deschide votul. Se adoptă cu 22 de voturi la 13. Trecem la amendamentul 32 al doamnei Sartori. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la articolul 17, amendamentul 116 al domnului Bușoi. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 117 al domnului Bușoi. Cine este pentru, Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 118 al domnului Bușoi, cine este pentru, împotrivă, și acesta este respins. Amendamentul 119 cu amendament oral, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Deci, a fost un amendament adoptat totuși. Și 119 este caduc. Trecem la articolul 18. Avem un amendament consolidat al domnului Sartori și al domnului Bușoi în două părți care apar pe lista de vot. Cine este pentru partea întâi acestui amendament consolidat? Împotrivă? Se adoptă. Și partea a doua și votăm electronic sau nu? Cine este pentru partea a doua? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul consolidat este adoptat și duce la căderea următoarelor amendamente și ajungem la amendamentul 34 al doamnei Sartori pentru împotrivă se adoptă, articolul 20, amendamentul 35 pentru împotrivă se adoptă, 36 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 22 de voturi. Amendamentul 38. Se deschide votul. Se închide votul. 22 de voturi pentru, 13 împotrivă. Se adoptă. Articolul 21, amendamentul 39. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă cu 19 voturi la 15. Amendamentul 40 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 41. S-a deschis votul pe amendamentul 41. S-a închis votul. 23 voturi pentru, 12 împotrivă. Trecem acum We vote on one. Yes. No, no, because the amendments yeah. were the... They're rejected, but... Oh, no, we don't vote, I think, because your amendments previously rejected. So 121 falls. Um, so... Deci 121 este caduc. Ajungem la 44 al doamnei Sartori. S-a deschis uh, votul pe amendamentul 20, 44. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi la 13. Așadar, trecem la votarea amendamentului 122 al domnului Bușoi, care este o adăugire. Cine este pentru această adăugire? Cine este împotrivă? Se adoptă. Articolul 22, amendamentul 45, Gebhardt, cu amendament oral pe care îl aveți în, îl aveți în lista de vot. Cine este pentru amendamentul doamnei Gebhardt cu amendament oral? Cine este împotrivă? Se adoptă. În care caz, o serie de amendamente sunt caduce. Și ajungem la 46. Să punem la vot amendamentul 46 al doamnei Sartori împreună cu 47. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 48 al doamnei Sartori. Pentru? PP-ul votează? Cine este împotrivă? Nu mi se pare foarte clar. Vorbim aici despre amendamentul 48, deci vă rog PP-ul ridicați mâinile. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 49. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă de asemenea. Amendamentul 50 al doamnei Sartori. S-a deschis votul pe amendamentul 50. S-a închis votul și se adoptă cu 22 de voturi la 13. Amendamentul 51. S-a deschis votul pe amendamentul 51. se adoptă cu 23 de voturi la 13. Trecem la articolul 25. Eh, ca partea competenței comune. Amendamentul 52 al domnei Sartori. Pentru, împotrivă, se adoptă. Articolul 27. Amendamentul 53. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 54. Pentru împotrivă, se adoptă. Trecem acum la articolul 28, amendamentul 123 al doamnei Gebhardt. S-a deschis votul pe amendamentul 123. S-a închis votul și a fost uh, respins cu 20 de voturi la 16 pentru. Trecem la amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 56 pentru. Împotrivă adoptat. Amendamentul 56 pentru. 57 pentru. Împotrivă se adoptă. Articolul 29, amendamentul 58 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 59 pentru. Împotrivă se adoptă. Articolul 33 acum. 124 al domnului Kreuzmann. Pentru. Votul s-a deschis. Votăm electronic. Pe amendamentul 124 al domnului Kreuzmann. S-a închis votul. Respins cu 19 voturi la 17. Acum 125 al domnului Bușoi. Cine este pentru? Împotriva? se respinge. Articolul, amendamentul 126, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Trecem acum la articolul 33a, nou. Vot pe trei părți. Nu, partea a doua a fost retrasă, deci avem doar două părți. 127, partea 1. Cine este pentru? Împotrivă. Prima parte este adoptată, partea a doua a fost retrasă. Deci punem la vot partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă. Și partea a treia se adoptă. Trecem la amendamentul 60 al doamnei Sartori. Amendamentul 60 îl vom vota electronic. S-a deschis votul pe amendamentul 60. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi la 12. Amendamentul 61 al doamnei Sartori. S-a deschis votul. The vote is... Votul s-a închis. Se adoptă cu 23 la 10. Continuăm cu amendamentul 62 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 129 al domnului Bușoi. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 63. Doamna Sartori. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 44 Amendamentul 64 al doamnei Sartori și al domnului Bușoi. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Articolul 44 alinatul 3, amendamentul 65 pentru. Aici cred că vom face vot electronic. Votul s-a deschis pentru amendamentul 65. S-a închis votul. 30, 26 uh, pentru, 9 împotrivă. Amendamentul 131 este caduc. Trecem la amendamentul 66 al doamnei Sartori pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 67 al doamnei Sartori uh, s-a deschis votul la amendamentul 67. Votul s-a închis. 25 la 9 se adoptă. Articolul 46, amendament de compromis Sperăm patru grupuri politice aici. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Deci, cu acest amendament de compromis, înseamnă că trecem direct la amendamentul 136 al domnului Bușoi. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Acum amendamentul de compromis 2, trei grupuri politice, cine este pentru, facem vot electronic atunci. Deci amendamentul de compromis 2 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă 23 la 12. Amendamentul 76 acum, care se referă la articolul 48. Cine este pentru? S-a deschis votul. Deci, amendamentul 76 s-a deschis votul. Votul s-a închis se adoptă 23 la 13. Amendamentul 77 al doamnei Sartori. Nu avem nevoie de vot electronic. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 78 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Articolul 49, amendamentul 79 al doamnei Sartori. S-a deschis votul pentru amendamentul 79 la articolul 49, amendament al doamnei Sartori. Votul s-a închis. 22 pentru, 13 împotrivă. Amendamentul 80 al doamnei Sartori s-a deschis votul pentru amendamentul 80. Votul s-a închis. Se adoptă 22 la 12. Amendamentul 81 la articolul 52, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Articolul 53, amendamentul 82, s-a deschis votul la amendamentul 82. Votul s-a închis. Se adoptă 21 la 12. Acum mergem la articolul 54, amendamentul 83 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 143 al doamnei Gebhardt pentru, împotrivă, se adoptă. 144 al doamnei Gebhardt, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 145, doamna Gebhardt, pentru, împotrivă, se adoptă. De asemenea, 146 S-a deschis votul la amendamentul 146. Votul s-a închis. Se respinge 14 la 18. Amendamentul 147 al doamnei Evelyn Gebhardt. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 84, o adăugire a doamnei Sartorii pentru împotrivă se adoptă. Acum articolul 55, amendamentul 85 al doamnei Sartorii pentru împotrivă. Din nou, cine este pentru? Da, da, se adoptă. Amendamentul 50, 85, ă, vot electronic. S-a deschis votul la amendamentul 85. Votul s-a închis. Se adoptă 22 la 13. Acum amendamentul 86 al doamnei Sartori. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă cu 22 la 13. Amendamentul 87 al doamnei Sartori. S-a deschis votul. Amendamentul 87. Votul s-a închis. Se adoptă cu 20 la 13. Amendamentul 88 al doamnei Sartori s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă 22 la 13. Continuăm cu articolul 58. Amendamentul 89 al doamnei Sartori s-a deschis votul la 89. Votul s-a închis se adoptă cu 23 la 13. Amendamentul 90 al doamnei Sartori. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum amendamentul oral 2 al doamnei Sartori. Le aveți în uh, documentele de vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și atunci trecem la articolul 59. Amendamentul 59 al doamnei Sartori. 92, uh, îmi cer scuze, doamnei Sartori, care are trei părți. Deci supun la vot partea întâi. Cine este pentru? Sau Îmi cer scuze. Mi s-a spus că a doua parte este caducă. Atunci mă întreb dacă mai e nevoie de un vot pe părți aici. Da. Conform listei noastre de voturi, la articolul 59, alineatul 1A9, a doua parte este caducă pentru că a fost adoptat 85. Deci trebuia să votăm pe această parte numai dacă amendamentul 85 era respins. Sunteți de acord? Da. Deci nu mai avem nevoie de vot pe părți. Supun la vot întregul amendament. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Articolul 62, amendamentul 93 al doamnei Sartori. S-a deschis votul. Amendamentul 93. S-a închis votul. Se adoptă 23 la 13. Amendamentul 94. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă 21 la 14. Amendamentul 95. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum articolul 77, amendamentul 148 al, doamnei, al domnului Bușoi, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 96 al doamnei Sartori, s-a deschis votul. Deschid votul la amendamentul 96. Votul s-a închis. Se adoptă 25 la 8. Amendamentul 149 al doamnei Sartori, s-a deschis votul la 149. Votul s-a închis. Se adoptă 23 la 13. Amendamentul 97 a fost retras, doamna Sartori. Acum articolul 81, amendamentul 98. Cine este pentru? 98, împotrivă, se adoptă. Și 150 și 151 împreună. Deschidem votul. Votul s-a deschis la 150 și 151. Votul s-a închis. uh, se respinge 23 la 14. Articolul 82, amendamentul 152, doamna Fox și doamna Weisgerber pentru, împotrivă se adoptă. Articolul 83, amendamentul 99 al doamnei Sartori pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 100 al doamnei Sartori pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 153 al domnului Bușoi pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 154, doamna McClarkin și domnul Bușoi se deschide votul la 154. Votul s-a închis. Se adoptă 26 la 10. Acum, uh, considerentele. Considerentul 11A9, amendament oral, doamna Sartorii, domnul Bușoi și uh, doamna Fox, pentru împotrivă se adoptă. Uh, deci trecem la 101 nu mai trebuie să votăm pentru că este deja considerat adoptat sau respins în funcție de amendamentele anterioare, deci trecem la amendamentul 3 al doamnei Sartori pentru împotrivă se adoptă. Uh, și acum ajungem la votul final, direct, da? Deci votul final S-a deschis votul final pentru amendamentele doamnei Sartori. S-a deschis votul final. S-a închis votul. Se adoptă 24 pentru, 3 împotrivă și 9 abțineri. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Sartori, pentru eforturile dumneavoastră și așteptăm să vedem care vor fi rezultatele la Comisia Envi. Următorul raport, avizul domnului Bușoi privind uh, medicamente. medicamentele. Îi dau cuvântul domnului raportor. Foarte pe scurt, uh, acest proiect de aviz este rezultatul uh, unor eforturi care au durat luni întregi. Um, sunt foarte recunoscător colegilor din comisie sunt convins că acest proiect de aviz, precum și amendamentele, au un adevărat potențial de îmbunătățire a acestei propuneri. Din punctul de vedere al pacienților, vreau să spun, îmbunătățire. Trei observații. În primul rând, aș dori să precizez că, deși nu apare ca atare pe uh, lista de vot, vă invit să susțineți amendamentul de compromis 1, chiar dacă nu apare pe lista de vot, este o greșeală tehnică. Și apoi, uh, um, articolul 100BD, acolo s-a făcut o adăugire și aveți textul în față. Vă mulțumesc din nou. Uh, so thank you very much indeed, Christian. Mulțumesc, Cristian. Trecem la voturi. Amendamentul 37, Weisgerber și Bușoi, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 38, Corea de Campos. S-a deschis votul. S-a deschis votul pentru amendamentul 38. Votul s-a închis. Se adoptă 22 la 12. Amendamentul 3 a domnului Bușoi. Avem o cerere de vot pe părți. Deci prima parte este supusă acum la vot electronic. Prima parte a amendamentului 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 la 9. O abținere. Acum votăm a doua parte a amendamentului. Cine este pentru a doua parte? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 39, domnul Juvan, doamna Weisgerber, pentru, împotrivă, se adoptă. Acum trecem la amendamentul domnului De Campos, 42. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul domnului Juvan, o adăugire, pentru, împotrivă, se adoptă. Atunci 41 este caduc, amendamentul 44, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5, împotrivă, uh, pentru, împotrivă, <laughs> se adoptă. Amendamentul 6, din nou un vot pe părți. Prima parte, vot separat. S-a deschis votul pentru prima parte. Vot electronic numai pentru prima parte. Vot Este un membru al PPE în plus care a votat. Deci un vot de la PPE care este în plus. Votul s-a închis acum. Se adoptă 24 la 12. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru? Cred că avem nevoie de vot electronic. Amendamentul 7. Votul s-a deschis la amendamentul 7. Votul s-a închis. Se adoptă cu 23 la 13. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 44 este caduc. 45 45 este caduc, 47. Acum amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, e, se adoptă. Amendamentul 51 al doamnei Weisgerber, doamnei Fox, pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 9 este caduc. Amendamentul 10 al domnului Bușoi, pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul oral al domnului Bușoi, cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Deci 53 și 52 sunt caduce, 54 acum, cine este pentru, împotrivă se adoptă, 11 este caduc, 56 al domnului Bușoi, cine este pentru, împotrivă se adoptă. 57 este caduc, amendamentul 12 este caduc, amendamentul 55 al domnului Corea de Campos, ca o adăugire, cine este pentru, împotrivă, se se adoptă. Amendamentul 13 al domnului Bușoi, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum un amendament al domnului Juvan și al domnului Weisgerber ca adăugire pentru, împotrivă, se adoptă această adăugire. Amendamentul 59 al uh, domnului Corea de Campos, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 14 este caduc, amendamentul 60, cine este pentru, împotrivă, se adoptă, amendamentul 61, pentru, împotrivă, se adoptă, amendamentul 15, pentru, împotrivă, se adoptă, 16, pentru, împotrivă, se adoptă, amendamentul 17, pentru, amendamentul 17, s-a deschis votul la amendamentul 17. Votul s-a închis. Se adoptă 26 la 10. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 62 al domnului Juvan. Votul s-a deschis la amendamentul 62. Votul s-a închis. Se adoptă 32 la 4. Amendamentul 20 al domnului Bușoi pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 63 domnul Bușoi, doamna Weisgerber, doamna Fox, pentru, împotrivă, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, se adoptă. 26 este retras, 27 pentru, împotrivă se adoptă. Acum considerentele. Amendamentul 28, domnul Juvan, doamna Weisgerber, cine este pentru, împotrivă și uh, se va face înlocuirea de cuvinte în întregul text. Amendamentul 29 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 30 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 31 um, cine este pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 1 ca o adăugire, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, se adoptă. 30, 33 acum, pentru, împotrivă, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, și adoptă. Acum, amendamentul 2, considerentul 14, vot pe părți. Supun la vot prima parte, așa cum o aveți pe lista de vot, vot electronic. Deci prima parte, vot electronic. S-a deschis votul, s-a, de- s-a închis votul se adoptă 22 la 14. A doua parte este supusă la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și acum votul final pentru întreagul aviz. Vot electronic. S-a deschis votul pentru întregul aviz. Votul s-a închis. Se adoptă 33 de voturi pentru, două împotrivă. Felicitări, domnule Bușoi. Uh, uh, Trecem la următorul aviz al domnului Corea de Campos. Dorește să spună ceva raportorul? Da, foarte pe scurt, domnule președinte. am uh, putut beneficia de foarte multe discuții, de întâlniri de informare și mă bucur că am putut ajunge la un nivel foarte ridicat de acord, chiar dacă nu este un consens total. Mulțumesc foarte mult. Vom începe votul. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 12 este caduc. Amendamentul 13, domnul Juvan și doamna Weisgerber, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 14, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentele 15 și 16 au fost retrase. Amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 7, Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum considerentele deja. Amendamentul 1 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 11 al domnului Bușoi. Facem un vot electronic aici. Amendamentul 11 al domnului Bușoi s-a deschis votul. Votul s-a închis se adoptă 24 la 12. Acum, amendamentul nou al doamnei Fox și Weisgerber. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 este caduc. Amendamentul 10, domnul Juvan, doamna Weisgerber. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3 al raportorului. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 9 nu ar trebui să fie votat pentru că 11 a fost adoptat. Da, aveți dreptate. Amendamentul 9 este caduc. Deci 10 s-a adoptat și apoi ultimul amendament, amendamentul 3 al profesorului Corea de Campos, s-a deschis votul la amendamentul 3. Deci votul s-a deschis la amendamentul 3, înaintat de raportor. Votul s-a închis. Se respinge 19 la 17. Și acum votăm întregul aviz. Vot electronic. Deci deschid votul electronic, votul final pentru întregul aviz. A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă cu 34 pentru și 2 împotrivă. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnului profesor Corea de Campus. I think your first opinion, I think. Cred că este primul dumneavoastră aviz în acest Parlament, primul din multe, sunt uh, sigur. Vă mulțumesc foarte mult așadar. Trecem acum la votul asupra raportului din proprie inițiativă al doamnei Rule privind achizițiile publice. O să-i dau cuvântul doamnei Rule uh, pentru câteva comentarii inițiale. Uh, foarte pe scurt, uh, ca să avem timp să ajungem și la raportul domnului Grec, pentru că avem prea puțin timp, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru spiritul de compromis au existat două chestiuni destul de disputate. Uh, au fost un, și unele amendamente cu care n-am fost de acord, pentru că este nevoie de o anumită siguranță juridică care uh, trebuie să existe și care e pusă în sub semnul întrebării de deciziile curții. După mine, uh, toată lumea la audieri și la toate discuțiile care au avut loc cu publicul, mi s-a părut clar că nimeni nu voia să aibă această directivă în acest moment anume și cred că numai dacă se va dovedi că va exista o nevoie atunci când se va face revizuirea legislativă, ar trebui să ne gândim la ea, dar nu până atunci. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru activitatea foarte cuprinzătoare pe acest uh, raport important pe care vă propun să-l votăm. Începem cu amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. 19 pentru. În regulă, verificăm electronic amendamentul 19. Votul este deschis la amendamentul 19. 28 pentru, 8 împotrivă, să aprobăm. Com- am, amendamentul de compromis 1. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Așa că trecem direct la amendamentul 28 pe care îl pun la vot. Cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 31 pentru... Haideți să verificăm. Deci amendamentul 31, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu 17 la 18. Amendamentul 36. Votul este deschis pe amendamentul 36. Votul este închis. Respins. 15 la 21. Amendamentul 29 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Amendamentul 30. Niculescu. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Așadar, amendamentul regii 7 cade. Amendamentul 56 Roitova. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul de compromis 2 pentru Votăm electronic amendamentul de compromis 2. Votul este închis. Aprobat 21 la 14. Amendamente 37, 75. Cine este pentru, împotrivă? aprobate. Amendamentul 76, domnul Pupachis. Cine este pentru, împotrivă, aprobat. Amendamentul 41 este retras. Amendamentul 38 acum. Cine este pentru, împotrivă, aprobat. 39 ca o adăugire. Cine este pentru? Deschid votul electronic. Amendamentul 39 ca o adăugire. Este amendamentul meu, așa că vă rog să votați. Este aprobat. Nu? Nu? Ba da, nu, vreau să spun că s-a închis votul, am anticipat. Este aprobat cu 25 de voturi pentru. Uh, m-am grăbit un pic. Uh. Amendamentul 42, Verniu. Votul este deschis, vot electronic, amendamentul 42. Votul este închis. Respins. 9 la 26. Amendamentul 40, uh, doamna uh, Stiller și domnul Moraes, cine este pentru? Votul e deschis. Uh, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 14 la 20. Trecem acum la amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă. Aprobat. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 48 pentru, împotrivă, aprobat. 49 Kreutzmann pentru, împotrivă, respins. 52 pentru, împotrivă, respins. 50 pentru, împotrivă, respins. Amendamentele 53 și 54. Cred că trebuie să votăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 22 de voturi împotrivă, 11 pentru. Amendamentul 55, domnul Kreutzmann, cine este pentru, împotrivă, respins. 51, cine este pentru, împotrivă, respins. Acum votăm amendamentul regii 6 Cine este pentru? Amendamentul Comisiei Regii, amendamentul 6 al Comisiei Regii, îl supunem la... Nu, cade, este caduc. Nu, este caduc. Pentru că au fost respinse 47-51. Mergem la amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. 58. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. 60. Pentru? Împotrivă? Respins. 59. Cine este pentru? Împotrivă? Respins de asemenea. Acum trecem la paragraful 7, amendamentul 62 Croțman. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Și apoi avem amendamentul consolidat 1, propus de mai multe grupuri politice. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Deci mergem acum la amendamentul 61, doamna Verniu, cine este pentru, împotrivă, aprobat. Amendament ca o adăugire a fost așadar. Trecem la amendamentul 66, cine este pentru, împotrivă, aprobat. Și acum la paragraful 9, amendamentul 73, Verniu. Votul este deschis, vot electronic amendamentul 73. Votul este închis. se respinge cu 26 de voturi împotrivă. Amendamentul consolidat 2, propus de o serie de colegi, votul este deschis pe acest amendament consolidat, vot electronic așadar. Votul uh, uh este închis, se aprobă cu 22 la 14, asta înseamnă că amendamentul 79 este caduc și trecem la Amendamentele 71 și 74 care sunt identice uh, le pun la vot ca o adăugire. Vot electronic, 71-72, votul este deschis. 71-74, îmi cer scuze. Votul este închis. Se aprobă cu 17 la 15. Amendamentul 72, Kreutzmann, amendament ca o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Voi verifica electronic. Amendamentul 72. PPE-ul a fost uh, confuzat. Uh, deci punem, uh, supunem la votul electronic și veți vedea că va fi respins. Deci 4 la 31. Îmi pare rău, domnul Kreuzmann n-ați reușit uh, să-l obțineți, dar sigur că veți avea altă ocazie altă dată, sunt sigur. Amendamentul 77. Cine este pentru? Împotrivă. Aprobat 78 pentru. Împotrivă aprobat. 81 pentru. Împotrivă aprobat. 80 caduc. Votăm amendamentul Comisiei Regii, numărul 5, pentru, împotrivă, respins. La uh, paragraful 11, amendamentul 82, cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Amendamentul oral 83, uh, doamnei Râule, textul pe care îl vedeți în anexă, cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Și atunci Trecem la amendamentul 84. Doamna Weisberger, amendament K de ogire. Votul este deschis pe textul doamnei Weisgerber. Votul este închis. Se aprobă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul 85 acum, la paragraful 12. Cine este pentru? Împotrivă. Se aprobă. Amendamentul 86 pentru, împotrivă, aprobat. Amendament 87 pentru, împotrivă, aprobat. 88, votul este deschis pe 88. Votul este închis. Respins cu 21 de voturi împotrivă, 89, votul este deschis. 89 așadar. Vot electronic, votul este închis, aprobat. 90. Cine este pentru, împotrivă, aprobat. 91. Jvab. Cine este pentru, împotrivă, aprobat. 92. Rochefort. Pentru, împotrivă, aprobat. 125 pentru, împotrivă, aprobat. Amendamentul Regi 8 cade. Trecem la amendamentul 127. Cine este pentru? Împotrivă. Aprobat. Amendamentul INTA 7. Cine este pentru? Împotrivă. Aprobat. INTA 10. Cine este pentru? Împotrivă. Aprobat. 129 cade, la fel și 43. Deci acum suntem la paragraful 13, amendamentul 93. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. 95 retras, 94 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Amendamentul 98 cade, este caduc. Amendamentul 102, domnul Pupakis. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 101, cred că îl votăm ca o adăugire. Votul uh, este deschis pe amendamentul 101 al domnului Niculescu. Amendamentul 101, votul e deschis. Închis. Aprobat uh, cu 20 de voturi la 15. Apoi amendamentele 45 și INTA 12 le supun votului. Cine este pentru ea să vedem? Împotrivă. Aprobat. Amendamentul 123 pentru. Împotrivă. Aprobat. Mă scuzați, a fost o confuzie ceva? Intervenție fără microfon. Președintele, am votat 45 și INTA 12 care sunt identice. Și acum suntem la 123. Deci votăm din nou 123 cine este pentru, potrivă, aprobat. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Am, amendamentul, deci paragraful 14, amendamentul de compromis 3, cine este pentru, împotrivă, aprobat și asta înseamnă că mergem la amendamentul 44. Cine este pentru, împotrivă, aprobat. Acum la paragraful 15, amendamentul 111, cine este pentru, împotrivă, aprobat. Amendamentul 117, cine este pentru, vot electronic, vă rog. Amendamentul 117 al domnului Van de Cam, votul este deschis. Votul este închis. Respins cu 14 la 22 Asta înseamnă că trecem la 118, amendamentul head, al doamnei head. Nu? Este retras? Atunci mergem la amendamentul 113, Verniu. Votul este deschis pe amendamentul doamnei Verniu. Votul este închis. Respins cu 13 la 21. Asta înseamnă că Votăm 116 ca o adăugire. Deci amendamentul 116 votăm ca o adăugire. Votul este deschis pe 116. Votul este închis. Respins. 15 la 19. Așadar, votăm amendamentele 114 și 115. Votul este deschis. 114 și 115. Votul este închis. Respins. 14 la 19. Trebuie să votăm mai rapid, dragi colegi, pentru că mai, nu mai avem foarte mult timp. În acest caz, avem amendamentul rule 112, vot electronic. Votul este închis. Respins. Amendamentul 119, Niculescu, ca o adăugire, votul este deschis. Votul este închis, respins. Domnul Kreutzmann, cine este pentru amendamentul 120, împotrivă, respins. Acum, amendamentele 97-99. Votul este deschis pe 97 și 99. Votul este închis. Respins. Amendamentul 100 acum. Votul este deschis pe amendamentul 100. Closed. That's defeated. Respins. Amendamentul 96, de asemenea ca o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Cu o largă majoritate. 103. Votul electronic. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 104 Triantifilidis. Votul este deschis. Votul este închis. Respins de asemenea. Amendamentul 126, doamna Rule, cine este pentru, împotrivă, aprobat. 122 uh, de Young, cine este... Votăm electronic. Votăm electronic amendamentul 122 al domnului de Young. Votul este închis. Respins. 128 Verniu, votul este deschis pe amendamentul doamnei Verniu, 128 așadar. Votul este închis, de asemenea este respins, 13 voturi la 20. Trecem acum la amendamentul, la următoarele, nu, următoarele trei amendamente cad, sunt caduce și uh, mergem la 130, cine este pentru, împotrivă, aprobat, 124 împotrivă, Aprobat. Acum trecem la amendamentele Comisiei Regii. Uh, să le votăm în bloc sau nu? Nu, nu putem. Deci Regii 2. Votul este deschis. Regii 2. Votul este închis. Aprobat. Regii 3. Votul este deschis. Haideți, colegi, să votăm mai repede. Durează prea mult. Votul este închis. Se aprobă. Regii 4 al domnului Vlașac. Cine este pentru, împotrivă, aprobat. Acum avem o serie de amendamente de la Comisia INTA, INTA 1. Cine este pentru, împotrivă, aprobat. INTA 2, pentru, împotrivă, aprobat. INTA 11 pentru, împotrivă, aprobat. INTA 3 Cred că avem nevoie de verificare electronică aici. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Inta 4 Votul este deschis, înaintea 4. Votul este închis. Aprobat. Inta 13. Pentru, împotrivă, aprobat. Inta 5. Vot electronic la Inta 5. Votul este închis. Respins. INTA 6, vot electronic. Votul este închis. Se respinge. Inta 8. Nu. Inta 8. Cine este pentru? Împotrivă. Aprobat. Inta 9. Pentru. Împotrivă. De asemenea aprobat. În regulă. Acum trecem la citări. Amendamentele 1, 2, 3 și 4 au fost retrase. Trecem la amendamentul 5 pentru împotriva aprobat, 6 pentru împotriva aprobat, 7, acum la considerente amendamentul 7, Weiler, vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, aprobat. Vechiul amendament 8, Karl-Heinz Florence, votul este deschis pe amendamentul oral. Votul este închis. Se aprobă cu 19 voturi pentru. Deci, amendamentele domnului Kreutzmann cad 9 și 10 și rămâne amendamentul 11, Kreutzmann. Vă rog să votați, votul este deschis. Votul este închis. 20 de voturi pentru, 13 împotrivă. Domnule Kreutzmann, ați uh, avut în sfârșit un succes. Bravo! Domnul De Jong, amendamentul 12. Votul este deschis pe amendamentul 12. Votul este închis. Respins. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, aprobat. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, aprobat. 14 de Young. Votul este deschis. Se respinge. Amendamentul 16 pentru împotrivă aprobat. Deci, venim, acum am ajuns la votul final asupra uh, avizului astfel amendat. Prin vot electronic deschid votul pe avizul final. Votul este închis. Se aprobă. 20 de voturi pentru, 8 împotrivă și 8 abțineri. 28, 28 pentru niciun fel de voturi împotrivă. Deci mulțumesc foarte mult uh, Heike Rulă. Cred că e un raport foarte important și mulțumesc pentru susținerea uh, oferită. Avem timp să trecem la raportul domnului Grech. Okay. So uh, Mr. will speak at the end. I think we're going to go straight into the vote on the Mr. Domnul Grech va vorbi la sfârșit. Dacă e nevoie, apropo, mai avem și avizul uh, domnului Extro pe care îl vom vota în această după amiază la începutul uh, sesiunii. Deci să trecem la raportul Grech. În regulă. Raportul domnului Grech, paragraful 1, amendamentul 15 Rochefort, Votul electronic este deschis la domnul Roș, amendamentul domnului Roșfor 15. Votul, vă rog să votați mai repede. Nu trebuie decât să apăsați butonul. Votul este închis. Votul este închis. Să aprobăm. Amendamentul 16. Votul este deschis pe amendamentul 16. Uh, Votul este închis. Aprobat 16 la 14. O să închid foarte rapid voturile, deci vă rog să vă asigurați că apăsați pe buton. Amendamentul 17. Cine este pentru, împotrivă, respins. Paragraful 3. Amendamentul 18. Vot pe părți. Partea 1 mai întâi. Cine este pentru, împotrivă, aprobată. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, aprobată. Amendamentul 19, Pupakis, pentru, împotrivă, aprobat. Domnul Canfa, votul este deschis pe amendamentul 20. Votul este închis se aprobă cu 22 la 13. Amendamentul 21 al domnului Tiantafili și domnului De Jong, cine este pentru împotrivă, respins. Paragraf 22, Comi, votul este deschis la paragraf 22. Uh, sorry, amendment 22, thank you, yes. The vote is closed. Îmi cer scuze, amendamentul 22, spune președintele. Uh, respins. Domnul Roșfor, amendamentul 23, votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. Amendamentul 29 Triantafiri. Deci cine este pentru, împotrivă, respins. 28 pentru, împotrivă, aprobat. Domnul Kreutzmann, amendament oral. Cine este pentru? Votăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. Rog PP-ul să semnaleze mai clar, pentru că altfel uh, încetinim votul. Amendamentul 25, Kreuzmann. Deschidem votul pe 25. Nu, cad, e caduc. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Aprobat. Amendamentul 26. Domnul Ngoc. Vot pe părți. Deci, să votăm prima parte. Votul este deschis. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă cu 20 de voturi la 16. Votăm acum partea a doua. Votăm partea a doua. Nu, întâi votăm amendamentul doamnei Comi, 27 întâi. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Și acum, partea a doua la amendamentul 26 al domnului Gnoc. În Gnoc votul este deschis. Votul este închis și se aprobă. Paragraful 7. Amendamentul 31 Roșfo. Cine este pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 33 Ivanova, 30 Ivanova, votul este deschis. Vot electronic, amendamentul 30. No. Yeah, that's right. So we, we, we yeah. It's all right. So the vote is open now. Sorry. Deci s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Și domnul Kreuzmann, amendamentul 32, s-a deschis votul. Cred că a fost respins. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Aliniatul 8, amendamentul 34 al domnului Roșfort. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 35 al domnului Canfa, adăugire. S-a deschis votul pe amendamentul 35. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 la 17. Amendamentul 33 este caduc. Amendamentul 36 al domnului Kreutzmann. Cine este pentru, împotrivă, respins. Și 37. S-a deschis votul. Domnul Hangnok, amendamentul 37. S-a închis votul. Respins 20 a 15 doamna Ivanova, amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 la 10. Amendamentul 39 al domnului Filides. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 41 al domnului Rochefort. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendament oral 42 al domnului Comi. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 42 și 40 sunt caduce. Avem un amendament oral la 47. Votul s-a deschis. Cine este pentru? Amendamentul oral. Cine este împotrivă? Se adoptă. 40 și 7 cale, 46 a fost retras. So we're on to Mr. Kreutzmann. Deci am ajuns la domnul Kreutzmann. 48 al domnului Kreutzmann. S-a deschis votul pe 48 al domnului Kreutzmann. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 la 17. 43 și 44 sunt caduce. 49 al domnului Pupakis Împotrivă. Se adoptă. 50 al domnului Roșfor. Cine este pentru? Se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la amendamentele orale. 52 al domnului Pupachis. 53 este caduc. Și 52 Supunem la vot amendamentul 52 prin vot electronic. S-a închis. Nu pentru că ați votat pentru amendamentul oral. A fost respins cu un vot diferență. Pentru că am trecut amendamentul oral la 53, deci 53 este, este caduc. Uh, paragraful 14, amendamentul 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 24 la 12, 55, 56 și 54 sunt caduce. Paragraful 15, amendament oral al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și de aceea was withdrawn, sorry. Yeah, you're ahead of me already, sorry. 63. 63 atunci. Punem, să punem pe 63 la vot. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 66. Îl punem. la... Se deschide votul pe, pe amendamentul 66 al domnului Caras. S-a închis votul, se adoptă cu 21 la 14. 68 este supus la vot electronic. S-a deschis votul pe 68, s-a închis votul și se adoptă cu 19 la 16. Amendamentul 67. S-a deschis votul pe amendamentul 67. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 la 13. Amendamentul 69 al domnului Rochefort. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 71 pentru, cine este împotrivă, amendamentul 72 al domn- domnului Hansic. S-a deschis amendamentul pe 72. S-a, des- s-a închis votul a fost respins cu 16 pentru 17 împotrivă. Trecem la 73 al domnului, domnului Comi. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Și votăm 74 ca adăugire. Împotrivă, se adoptă. Paragraful 18.9 se deschide votul pe amendamentul 76. S-a închis votul. S-a respins cu 20 de voturi împotrivă, 15 pentru. Cine este pentru amendamentul de compromis 1? Cine este împotrivă? Se adoptă. Deci, trecem la amendamentul 81 al domnului 82 al domnului Lockhart. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă cu 19 voturi cu 3, la 13. Domnul Tiantafilides. Cine este pentru, cine este împotrivă? Se respinge. Paragraful 84, amendamentul 84 al domnului Rochefort se adoptă. Amendamentul 85 al domnului Caras. Cine este pentru, împotrivă? Se adoptă. 86. Amendamentul oral al domnului Canfan. Votul s-a deschis amendamentele orale. S-a închis votul. 17 la 17, respins. Aliniatul 86, amendamentul 86, cine este pentru, împotrivă, respins. 87 a domnului Lockegaard, pentru, împotrivă, respins. 88 al tot al domnului Lockegaard, pentru, împotrivă, respins. Amendamentul de compromis 2, cine este pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul de compromis 3, cine este pentru, se adoptă. Amendamentul de compromis 4, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 5, pentru, împotrivă, se adoptă. Ajungem la paragraful 25, amendament oral al domnului Triantafilides. Se deschide votul. Se închide votul. Respins cu 20 la 15. Deci, votăm paragraful 107 fără amendament. Cine este pentru împotrivă? Respins. Paragraful 100, amendamentul 108 al domnului Triantafilidis. Vot pe părți. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Înseamnă că și partea a doua cade partea a doua. Votul s-a deschis. S-a, de- s-a închis votul. Se adoptă cu 17 voturi la 15. Ei tre- trecem la paragraful 26, domnul Kreutzmann, amendamentul 112, cine este pentru, împotrivă, Respins. Amendamentul 110 al domnului Hanzic. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins cu 23 de voturi la 12. al domnului Roșfor. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 109 este caduc. Amendamentul 114 al domnului Caras, Stun și Schwab. S-a deschis votul. S-a deschis votul. 113 ca o adăugire. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 20 la 15. Amendamentul 115 al doamnei Rochefort s-a deschis votul pe 115. S-a închis votul, se adoptă cu 21 la 13, 116 a fost retras, deci ajungem la paragraful 28. 120 al domnului Canfan, vot electronic. 120 s-a deschis votul. S-a închis votul. 18 ca adăugire, cine este pentru, împotrivă, se adoptă, deci 117 este caduc, 119 ca adăugire, pentru împotrivă se adoptă. 121 se deschide votul pe 121. S-a închis votul, se adoptă cu 24 la 10, domnul Hansic și l-a retras, paragraful 29, 123 și 126 pentru, se adoptă, 124 pentru, împotrivă, se adoptă. 125. S-a deschis votul pe 125. S-a, deschis s-a închis votul. Se adoptă cu 19 voturi la 16. Amendamentul 127. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 128. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 129. S-a deschis votul la 129. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 la 10. 134. 124. Cine este pentru? Potrivă se adoptă. 130 este retras. 132. Pentru. Împotrivă se adoptă. 133. Pentru, împotrivă, se adoptă. 135. Pentru, împotrivă, se adoptă. 136. Pentru, împotrivă, se adoptă. 137. Se deschide votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 la 12. 138. S-a deschis votul la 138. S-a închis votul se adoptă cu 19 la 15. 139. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 la 14. Amendamentul 140 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 141 al domnului Caras, vot pe părți cerut de grupul ALDE. Deci, partea 1 din 141. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Și deschidem votul electronic la partea a doua. Respins cu 16 pentru 18 împotrivă. 142 al doamnei Rapti. Cine este pentru, împotrivă, Putem repeta? Vă rog să ridicați mâna mai clar. 142. De fapt, vot electronic. Votul se încheie, se respinge cu un vot diferență. Amendamentul 143 a domnului Roșfort și domnului Lockegaard. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 144 al domnului Kreutzmann. S-a deschis votul pe 144. Vote is closed. Uh, that is carried. S-a închis votul, adoptat cu 20 la 13. Amendamentul 145 de preș... din partea președintelui. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 la 13. 146 al domnului Pupachis pentru, împotrivă, se adoptă. 148 a fost retras, amendament oral la 147 pentru, împotrivă, se adoptă. Deci 147 cade. 150 al domnului Tiantafilides. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge cu 20 voturi la 14. 153 a domnului Hanslick pentru, împotrivă, nu este foarte clar. Vă rog, ridicați mâinile mai clar. 150, 153 al doamnei Hanslick. S-a deschis votul. S-a închis votul respins cu trei voturi pentru 29 împotrivă. Vă rog să ridicați mâinile mai clar pentru a nu pierde timpul. 151 a domnului Caras, doamnei Tun. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi la 15. Deci 152 cade. 154 al domnului Kreuzmann se pentru împotrivă se adoptă, 155 domnul Roșfort pentru împotrivă se adoptă, 156 al domnului Greh pentru împotrivă se adoptă. 157 al domnului Lockegaard, adăugire, cine este pentru, împotrivă se adoptă. 160 al domnului, nu, este caduc. 158 al domnului Comi, se deschide votul pe 158 al doamnei Comi. Uh, the vote is closed. Votul s-a închis. Se respinge 18 uh, la 15. Un amendament oral, oral acum, 159, supus de Caras și Ivanova. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 159 este caduc, 161 ca adăugire. Votul s-a deschis. Votul s-a deschis la 161 ca adăugire. Votul s-a închis. Se adoptă 19 la 15. 162, domnul Caras, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 163, Hanslick, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendament oral 164, doamna Rapti, cine este pentru, da, avem nevoie de vot electronic. 164, doamna Rapti. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 21 la 12. 164 este caduc. Domnul Croițman are o adăugire. 165 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă 23 la 11. Alineatul 44, doamna Comi, 166 pentru, împotrivă, se adoptă. 167, doamna Comi, pentru, împotrivă, se adoptă. 168 de Young și filides pentru, împotrivă, se respinge. 171, domnul Rochefort. Nu. Nu. Da, 171 până la urmă. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Deci, la 169 și 174 cad. Deci 172 a fost uh, retras. 174 acum. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 175 pentru, S-a deschis votul la 175. Votul s-a închis. Se adoptă 22 la 12, 176 este caduc. O 178 este caduc, 177. Cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. 179, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 181. Triantafilides și domnul de Iong. S-a deschis votul la 181. Votul s-a închis. Se respinge 20 la 14. 182, domnul Roșfort, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 180, Carat și Ivanova. Votul s-a deschis la 180. Votul s-a închis. Se adoptă 20 la 14. 183. Votul s-a deschis. Nu. Îmi cer scuze. Putem face vot normal. Pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și atunci ajungem, cred, direct la amendamentul 205, vot pe părți, supus de mine însumi prima parte a amendamentului 205. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă de asemenea. Atunci, ajungem la 209, celelalte sunt caduce. 209, domnul Kreutzmann. Cine este pentru? Împotrivă? se respinge. Mai avem 210, doamna Hensley. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă 18 la 16, 211 este caduc, amendamentul de compromis 7, cine este pentru, potrivă, se adoptă. Și ajungem direct la 221. Nu, acesta a fost retras. 222. Votul s-a deschis la 222. Nu. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, și acesta este caduc. Și ajungem la 227 al doamnei Ivanova, nu? Da, aș dori să fac un amendament unde se spune uh, must be available to all. Aș vrea să adaug EU citizens. deși este o cerință de ultimă oră, <laughs> suntem de acord. Se pare că a fost o problemă cu votul anterior, așa că ne întoarcem. Deci, raportorul propune să fie disponibile aceste servicii să fie disponibile tuturor cetățenilor europeni. Putem accepta acest lucru? Da? Atunci, uh, votăm uh, amendamentul oral, așa cum a fost el modificat uh, oral acum, pentru împotrivă se adoptă. Atunci, 227 este caduc, 228 doamna Rapti, vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 20 la 13. supunem uh, și 222 la vot. Deci mă întorc la alineatul 58. Amendamentul 222. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge cu un vot. Acum 223. Cine se pentru, împotrivă, se respinge. 224. Votul s-a deschis la 224. Votul s-a închis. Și acesta se respinge. Un vot foarte strâns, 225. Cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. Și 226. S-a deschis votul la 226. Votul s-a închis și acesta este respins. Deci toate aceste amendamente au fost respinse. Lăsăm uh, alinatul 59, l-am făcut deja și trecem la alinatul 59 a nou. Cine este pentru amendamentul 229 Bastos, se adoptă. Acum amendamentul 230 S-a deschis votul la 230 și 233. Votul s-a închis. Se adoptă 19 la 16. Alinatul 60, domnul Rochefort, votul s-a deschis. Amendamentul 231. Votul s-a închis. Se respinge 18 la 16. 200. Cred că este o greșeală aici în lista de votare. Aș dori aici să se pună un plus pentru că sunt în favoarea, sunt pentru uh, amendamentul uh, domnului Kreutzmann. Deci raportorul este în favoarea amendamentului 232, îl votăm ca o adăugire. Cine este pentru. Da, haideți să fim foarte clar. Înainte raportorul era împotrivă și acum este pentru? Nu, nu, nu, nu, am fost totdeauna pentru, spune domnul raportor. A fost o greșeală. Deci cine este pentru 232? Împotrivă, se adoptă. Trecem la 234, amendament oral al domnului Canfa. Votul s-a deschis la 234, amendament oral. Votul s-a închis. Se adoptă 20 la 15. Amendamentul 234, 235, îmi scuze, domnului Kreutzmann, pentru, cred că deschidem votul aici, deci 235 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă 20 la 14. Doamna Rapti acum. Amendamentul 236. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 20 la 13. Acum considerentele. Considerentul A, amendamentul 1, domnul Rochefort. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Considerent amendamentul 2 de Young Trantifideles, uh, amendamentul... Uh, cine este pentru? Se adoptă. Acum, amendamentul 3 al domnului Canfan. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4, doamna Comi, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5, domnul Greh, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6, domnul Juan Gnoc, pentru. Deschidem votul la amendamentul 6. Votul s-a închis. Se adoptă 19 la 15. Amendamentul 7 este caduc. Domnul Triantafilides, amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendament de compromis, 8, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Atunci trecem la amendamentul 12, Corea de Campus, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Și ultimul Așa cum amendamentul 14 s-a deschis votul la amendamentul 14. Amendamentul înaintat de domnii Kreutzmann și Roșfo. S-a închis votul, 21 la 13 se adoptă. Acum voi supune la vot întregul text. Votul s-a deschis pentru întregul raport. Votul s-a închis și se adoptă 32 de voturi pentru, 0 împotrivă și 3 abțineri. Felicitări! Uh, îl voi lăsa acum pe lui Greg să vă spună câteva cuvinte. Um, dacă mai uh, vreți să rămâneți, mai avem un vot foarte scurt uh, privind avizul domnului Engström și cred că putem face acest lucru chiar și fără traducere. Dacă sunteți de acord să lucrăm fără traducere. Order, please. Um, are you happy to do Mr. Engstrom's vote without interpretation? Okay. Yeah. Um, and um, yes,